Mesdames, Messieurs, je vous propose de prendre place. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Ne începem lucrările și aș vrea să vă urez bun venit în numele doamnei Beres și numele meu. Urez bun venit membrilor celor două comisii parlamentare și uh, Urez de asemenea bun venit experților pe care i-am invitat uh, pentru a își aduce contribuția la aceste lucrări. Urez bun venit de asemenea tuturor celor care au dorit să asiste la această audiere matinală și tuturor celor care poate că urmăresc aceste dezbateri pe internet. Cele două comisii ale Parlamentului au hotărât să pregătească un raport comun conform procedurii raportului asociat între două comisii asociate pentru că după 18 luni de aplicare a Fondului de Adaptare la Globalizare, am constatat că există o serie de nereguli, o serie de deficiențe în ceea ce privește eficacitatea mecanismului și în ceea ce privește intervenția Parlamentului European în procesul de luare a deciziei finale. După o perioadă lungă, în care uh, fondul a început să fie utilizat, brusc uh, ne confruntăm cu probleme bugetare, pentru că acest sistem a fost conceput inițial cu o sumă de 500 de milioane de euro însă această sumă nu a fost introdusă în buget pentru că s-a sperat că vor exista mijloace suficiente aferente altor linii bugetare pentru a se găsi finanțarea necesară pentru aplicarea acestui fond. În practică, lucrurile s-au petrecut relativ bine. În majoritatea cazurilor s-au preluat resurse din fondul social și în uh, numeroase rânduri comisiile noastre și-au exprimat uh, rezervele în privința perenizării acestui sistem. Avem așadar multe întrebări de pus și am invitat o serie de personalități care, datorită experienței lor profesionale, și datorită responsabilităților uh, lor au o competență deosebită în acest uh, domeniu și le mulțumesc. Doamna Morin Chartier, în numele Comisiei pentru Ocupare, și domnul Portaș, pentru Comisia pentru Bugete, sunt cei doi coraportori ai noștri. Doamna președintă, dacă doriți să adăugați câteva cuvinte, mulțumesc. Cred că este prima dată când Comisia pentru Bugete și Comisia pentru Ocupare organizează o reuniune comună și mă bucur de acest lucru. Trebuie să îi scuz pe anumiți membri ai Comisiei pentru Ocupare care participă la lucrările celelalte comisii unde au loc dezbateri importante și îmi cer scuze de asemenea pentru că la ora 11 votăm un text important, directiva asupra timpului de lucru în sectorul transporturilor, deci la ora 11 fix trebuie să vă părăsim. Iar noi la ora 11 votăm bugetul Parlamentului, spune domnul președinte. E, fiecare cu treburile lui. Ați vorbit despre dimensiunea bugetară a acestui dosar. În numele Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale, aș vrea să amintesc că acest fond, care este o structură foarte originală în uh, dimensiunea bugetară a Uniunii Europene, acest fond a fost conceput pentru a face față globalizării, ori globalizarea a intrat în criză și am modificat deja funcționarea acestui fond, pentru a ține cont tocmai de dimensiunea crizei. Cu toate acestea, dacă facem un bilanț intermediar, ne dăm seama că acest lucru este binevenit și de aceea uh, salut inițiativa acestei comisii. Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale va dori să audă punctul de vedere al experților în privința a două chestiuni care mi se par foarte importante. În primul rând, instrumentul acesta este foarte original pentru că abordează chestiunile de pregătire profesională nu din perspectiva intereselor întreprinderilor, ci din perspectiva adaptării formării la nevoile individuale, de la caz la caz. Este un instrument care își propune să sprijine lucrătorii într-o perioadă de tranziție și este un instrument care a fost subevaluat și care mi se pare foarte pertinent. Aș vrea să știu dacă împărtășiți acest punct de vedere și dacă corespunde practicii dumneavoastră de teren. Mai există o chestiune care mă preocupă foarte mult și care preocupă și membrii Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale și anume cum să verificăm faptul că partenerii sociali sunt asociați în elaborarea planurilor și în aplicarea acestora. Pentru că știm foarte bine că în aceste etape de tranziție, asocierea partenerilor sociale este cea mai bună garanție că lucrurile se vor petrece bine. E important să verificăm care sunt așteptările lor și a existat cazul Dell, de exemplu, o întreprindere care avea peste 1000 de salariați și nu avea structuri sindicale. Și pe de altă parte am avut cazul belgian în care lucrătorii au fost asociați la elaborarea planului și poate că ar fi interesant de comparat cele două cazuri. Și, în sfârșit, un ultim punct, și anume corelarea acestei politici cu alte politici și revin la precedentul DEL. Dacă vă amintiți, exista o contradicție între o politică de sprijinire a tranziției în Irlanda și politica de crearea unei unități în Polonia, o unitate care a fost vândută unei întreprinderi uh, din Taiwan câteva săptămâni mai târziu. Deci aș vrea să știu dacă aveți uh, o viziune în această privință. Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați permis să intervin. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Îi dau acum cuvântul doamnei Elizabeth Morășartie, care este raportoarea Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Elizabeth. Madame la Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, doamnă președintă. Vă mulțumesc că ne-ați oferit ocazia să lucrăm împreună, noi, membrii celor două comisii, pentru că astfel avem o, o bună ocazie de a ne coordona eforturile. Și aș vrea să spun cât de bine cooperez cu colegul meu, domnul Portaș, pe acest dosar. În afara oricărei forme de organizare politică, cred că avem cu toții dorința de a reuși să ameliorăm funcționarea acestui fond. Dacă îmi dați voie, aș vrea să recadrez uh, munca noastră în funcție de obiectivul general. Ne dorim cu toții să fim mai eficienți. Această inițiativă care a fost uh, pusă în aplicare în anul 2006 trebuie să-i ajute pe salariați să își uh, regăsească un loc de muncă, să se poată reconverti și trebuie să permită să răspundem în urgență la niște dificultăți pasagere. Acesta a fost primul obiectiv uh, al creării și al um, aplicării acestui fond și nu trebuie să uităm acest lucru. Acest fond deja a trebuit să evolueze pentru a răspunde condițiilor de criză și pentru a uh, evita aceste două faze, una mai degrabă latentă a folosirii acestui fond și o a doua fază de accelerare a folosirii lui. Deci, deja am uh, făcut în așa fel încât folosirea acestui fond să fie mai flexibilă. Deocamdată suntem într-o fază de accelerare, pentru că atât numărul dosarelor, cât și uh, suma totală a creditelor solicitate a crescut și trebuie să facem față problemelor inerente care au apărut. Prima problemă ține de termenele de respectat. Cât timp se scurge de la depunerea unui dosar la comisie până în momentul în care banii sunt puși la dispoziția salariaților pentru a-i ajuta să se reinsereze. Acest timp, această fază latentă, cum o numesc eu, este deosebit de importantă. Și atunci trebuie să ne întrebăm cum putem să ne organizăm mai bine cu Parlamentul, Comisia și statele membre Uh, comisiile parlamentare între ele pentru a reduce această durată. Am fost eu însă mirată să văd că există anumite dosare care sunt în faza de așteptare și pe care noi, uh, grupul de lucru de la Parlament, încă nici nu am uh, fost solicitați să ne exprimăm asupra lor. Deci primul lucru, prima uh, condiție pe care ar trebui să o îndeplinim este să ne coordonăm mai bine munca. Apoi, să reducem diferențele ar fi un al doilea obiectiv. Dacă ne uităm la sumele consacrate salariaților, vedem că diferențele sunt foarte mari în unele țări 450 de euro per salariat, în altele 22.000 de euro per salariat. Cum putem să justificăm această diferență foarte mare între uh, sumele per salariat? De aceea ar trebui să vedem cum putem să folosim mai bine acești bani și care sunt bunele practici care ar putea fi copiate de la o țară la alta. De aceea cred că este foarte bine că în această dimineață vom putea să auzim uh, de la invitații noștri cum se procedează în diferitele țări. Deci, cum spuneam, reducerea uh, duratei uh, de mm, consultare a dosarelor, reducerea diferenței între sumele acordate, apoi o muncă pentru a identifica mai bine beneficiarii și pentru a aduce răspunsuri adecvate. Până la ce punct putem să individualizăm ajutorul? Căci, așa cum discutam cu colegul Portaș aseară, să ai cinci uh, tutori pentru un salariat e mai bine decât să ai un singur tutore pentru 20 de salariați. Deci, cum spuneam, trebuie să găsim uh, calea cea mai potrivită pentru a ajuta pe salariați. Și, în sfârșit, o altă întrebare la care trebuie să ne gândim uh, în această dimineață. Dacă există aceste diferențe Până la urmă, cine profită de ele? Cine controlează aceste organisme de uh, pregătire care va, vor permite um, reprofilarea um, salariaților? Și atunci eu aș vrea să știu care sunt bunele practici, care sunt derivele care au fost constatate pe teren, astfel încât să putem reduce din nou aceste diferențe între sumele acordate salariaților. Pentru că eu cred că trebuie, pe de o parte, să gestionăm bine banii publici și, pe de altă parte, să ne gândim cum putem să îi ajutăm mai bine pe salariați, ca ei să se poată reinsera pe piața muncii. Domnul președinte, foarte bine, acum aș vrea să dau cuvântul primului expert invitat. E vorba despre domnii Van Goten și Van Bocroc, care sunt reprezentanții sindicatelor lucrătorilor și patronilor din Belgia. Stimați domni, vă punem 5-7 minute la dispoziție, vă uh, gestionați timpul cum doriți, pentru că, din păcate, uh, nu avem mult timp la dispoziție așa cum ați auzit și de la doamna Beres, la 11 trebuie să terminăm. Domnul Van Goethe. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc frumos pentru invitația pe care ne-ați acordat-o. Am să dau foarte repede cuvântul colegului meu de la sindicate. În anul 2008, multe întreprinderi textile din Belgia au uh, avut de suportat efectele crizei internaționale și au trebuit făcute multe restructurări, ceea ce s-a tradus pentru multe firme prin închiderea lor. Sindicatul din industria de profil a cerut partenerilor sociali atât lucrătorilor cât și uh, angajatorilor, să depună o cerere pe lângă uh, Fondul uh, European de Ajustare la Globalizare. Era vorba de fapt de trei sindicate. Această cerere a fost depusă în cooperare cu Guvernul Federal, Ministrul Muncii și um, alți responsabili politici și s-a ajuns la un consens. Partenerii sociali din industria textilă belgeană au depus așadar acest dosar potrivit uh, regulamentului uh, fondului. Și am cerut o finanțare a proiectului nostru de restructurare. Pe 6 mai 2009, Parlamentul European, în urma propunerii Comisiei Europene, și-a dat acordul a, pentru modificarea regulamentului, astfel încât impactul fondului să fie crescut. Partenerii sociali belgeni au ținut cont de aceste modificări înainte de a-și prezenta cererea finală pe lângă Comisia Europeană. Noi am cerut ajutor pentru lucrătorii care au fost uh, um, um, care și-au pierdut locul de muncă între 31 mai 2008 și 21 mai 2009. Am solicitat ajutor și pentru lucrătorii care au fost uh, dați afară între august 2008 și martie 2009. Noi am constatat că rezultatele acestui proiect au fost dezamăgitoare. 130 numai din cei 2000 de lucrători dați afară au putut să fie ajutați și având în vedere bugetul limitat al fondului, eu cred că noi am avut așteptări mult prea mari. În plus, există anumite caracteristici ale regulamentului care au făcut ca proiectul să fie o, mai degrabă un eșec decât un succes. Domnul de Croc. Bună ziua tuturor! Mi-ați cerut să fac un rezumat al dosarului pe care l-am depus pe lângă Comisia Europeană. Au existat două dosare pentru două provincii, Flandra de Vest și Limburg. Cum spuneam, industria textilă a fost foarte afectată de criza economică și am pierdut uh, 2000 de locuri de muncă, în jur de 10% din forța de, uh, din mâna de lucru um, din acest sector industrial. Și ne-am gândit că, având în vedere situația economică dificilă, era bine să putem să îi ajutăm pe toți acești uh, lucrători care și-au pierdut locul de muncă să își găsească o altă ocupare și am implicat centre de formare sectoriale pentru a ajuta provinciile cele mai afectate și uh, am făcut acest lucru solicitând ajutor pe lângă Fondul European de Ajustare la Globalizare. Cum spuneam, dosarul a fost depus pe 5 mai 2009 și am cerut ca uh, prevederile regulamentului să fie mai flexibile, astfel încât noi, apoi, în folosirea banilor, să putem să îmbunătățim situația lucrătorilor. Un exemplu concret, doream ca lucrătorii care erau victimele acestei crize economice și sociale să poată să profite de pe urma fondului și apoi doream să putem să ajutăm anumite firme ca să își reducă numărul numărul lucrătorilor um, um, dați afară, cum anume, prin reducerea uh, ratei de cofinanțare, deci să fie numai de 50% în loc de 65%. Apoi, în acest dosar uh, am propus măsuri cât se poate de precise pentru a ajuta lucrătorii, pentru ca ei să poată să se reprofileze, să uh, își găsească un alt loc de muncă. Nu e nicio îndoială că acțiunile care pot, au putut fi uh, um, organizate datorită cofinanțării au fost eficiente. Însă trebuie să facem și niște critici. În primul rând, uh, timpul care se scurge între momentul în care un angajat își pierde locul de muncă și uh, data la care poate să beneficieze de ajutorul uh, furnizat din acest fond este mult prea lung. Practic, primele acțiuni finanțate din acest fond au demarat în octombrie 2009. Deci, practic, mai mult de un an de la momentul în care acei oameni și-au pierdut locul de muncă este o durată mult prea lungă și atunci impactul acestor acțiuni a fost, bineînțeles, redus. Atunci când am pregătit acest dosar, am plecat de la teza că puteam să respectăm criteriile pentru acea perioadă de referință de 9 luni, dar că puteam să um, facem în așa fel încât domeniul de aplicare al um, acestei cereri a noastre să vizeze un număr uh, nedefinit, non-exhaustiv de uh, lucrători. Noi am considerat că toți lucrătorii care își pierdeau locul de muncă puteau să fie uh, luați în considerare pe această perioadă de referință. Însă, acțiunile întreprinse au fost limitate și atunci am constatat a posteriori că mulți dintre lucrătorii disponibilizați de uh, uh IMM-uri nu au fost luați în calcul. Și oferta s-a limitat numai la regiunea Unste. pentru perioada de referință am luat în considerare numai uh, uh lucrătorii disponibilizați <clears throat> din uh, Flandra de vest, de est și, de Limburg, și din Limburg, însă și alte provincii precum uh, uh, Hainaut și altele au făcut Uh, au fost afectate de aceste uh, efecte ale crizei economice. Însă, din păcate, lucrătorii din aceste provincii nu au beneficiat de sprijin de la Fondul European de Ajustare la Globalizare, deși au nevoie de acești bani ca de apă. Un alt element, numai disponibilizările care au avut loc în timpul perioadei de referință sunt luate în calcul pentru uh, calculul fondurilor, însă au avut loc și alte um, asemenea măsuri de restructurare și de disponibilizare, însă, cum spuneam, lucrătorii care au fost dați afară după perioada de referință nu au putut să beneficieze de aceleași ajutoare, același sprijin precum colegilor care își pătuseră locuri de muncă cu un an înainte. Cei care și-au pierdut locul de muncă conform articolului 2, dacă noi am fi putut să putem, dacă noi am fi putut uh, să um, deschidem, să extindem domeniul de aplicare al ajutorului la toți lucrătorii care au fost disponibilizați în această uh, în acești doi ani și nu numai cei care și-au pierdut locul de muncă în perioada de referință, ar fi fost foarte bine și era vorba despre articolul 2 A plus C. Președintele, vă mulțumesc pentru aceste precizări. E clar că numărul celor care au beneficiat de acest sistem este mic în comparație cu numărul total de persoane care au fost disponibilizate și apoi există această perioadă de referință în spațiu și în timp. Deci anumite regiuni pot să beneficieze, altele nu, de pe urma acestui fond și atunci fondul, uh, dar fondul european de ajustare a riscat să înlocuiască uh, Fondul European de Dezvoltare Regională și apoi o perioadă de referință în timp cu faptul că în funcție de momentul în care ai fost dat afară puteai să fii beneficiat sau nu al acestui fond. Deci, am auzit prezentarea din partea Belgiei, acum mai avem invitați și din alte țări unde a fost folosit acest mecanism. Acum îi dau cuvântul domnului Luis Matos Costa, dacă este prezent domn, domnul Luis Matos Costa, care reprezintă Portugalia. Um, bun dia, uh, eh, agradez o convite e o um prazer. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Voi vorbi în limba mea maternă, un lucru cu care nu sunt obișnuit de la reuniunile internaționale. Aș dori să punctez câteva aspecte pentru a vă ilustra cazul nostru. În primul rând, noi am depus trei candidaturi, trei solicitări uh, pentru acest fond, una pentru perioada uh, actuală și, una pentru, și două pentru viitor. Avem așadar experiență în depunerea dosarelor, cunoaștem uh, dezavantajele și avantajele sale. Într-o primă etapă, mi s-a părut că ceea ce la început era o idee bună, nu era avantajat de condiții. Cunoașteți condițiile inițiale cu privire la prima etapă. Am avut o serie întreagă de probleme cu privire la implementare și obținerea rezultatelor de pe urma proiectelor noastre. Fondul a fost uh, revizuit anul trecut, în urma revizuirii regulamentului. Uh, noi, în calitate de stat membru, am sprijinit și sprijinim această revizuire. Ea ne-a dat noi oportunități pe care încercăm acum să le evaluăm și ale, cărui, ale, cărui, ale cărei rezultate încercăm să le evaluăm. În timpul celor doi ani și jumătate în care a fost uh, valabil primul regulament, numai 15 dintre proiectele noastre au fost uh, acceptate. Anul trecut am depus de trei ori mai multe, am avut această modificare a regulamentului anul trecut și noi credem că a fost un lucru bun. Regulamentul actual pornește de la premisa că se va mai face o revizuire pentru că există anumite clauze uh, de tranziție cu termene limită, cum ar fi cele cu privire la cofinanțare și extinderea obiectivelor um, fondului la lucrători care au fost uh, concediați din cauza crizei. Așadar, acest această variantă a regulamentului este valabilă până în 2011 și noi credem că aceste măsuri trebuie să continue um, până cel puțin în 2011. În ceea ce privește cofinanțarea, dintotdeauna am spus acest lucru, trebuie să se meargă la un nivel mai înalt, nu 65%. Conform ultimelor um, experiențe pe care le avem, trebuie să vă spun că mai există o serie de constrângeri. Odată în ceea ce privește um, depunerea proiectelor în sine, dar apoi și în ceea ce privește evaluarea acestora. Oricum, nu vreau să repet ceea ce au spus colegii mei, ci vreau numai să vă spun că este o procedură ce durează mult timp și ar fi foarte util să se simplifice mecanismele de acces, cum ar fi cele de depunere a dosarelor. Dacă cineva este concediat, asta nu este de azi pe mâine, se știe de ă, cu ceva vreme înainte ă, data din care ă, persoana respectivă nu va mai putea lucra și atunci se poate interveni. Apoi, un criteriu este că trebuie să fie uh, afectate cel puțin 500 de persoane în decursul la patru luni. Cred că aici se poate flexibiliza uh, mai mult acest criteriu. Dacă apar semnale clare că o uh, întreprindere se va închide, atunci se știe foarte clar care sunt etapele ce urmează procesul de luare a deciziilor este foarte lung. Noi am avut uh, o experiență cu o uh, mare întreprindere din Portugalia care s-a închis la finalul uh, lunii decembrie. Concedierile au început în iunie 2009, dar numai în decembrie 2009 au fost îndeplinite toate condițiile, chiar dacă pe tot parcursul uh, anului, din iulie până în decembrie, au fost concediate persoane. Autoritățile portugheze au prefinanțat din mijloace proprii ajutorul pentru acești oameni, sperând ca apoi um, candidatura, dosarul depus pentru acest fond să fie aprobat, pentru că persoanele care au fost concediate nu se bucurau de niciun fel de sprijin. Fondul de adaptare la globalizare este elaborat pe tipicul pentru o boală gravă, medicamente dure. Dar, la nivel regional, apar probleme chiar la o scală mai mică, dar care totuși uh, solicită o reacție rapidă. Oamenii trăiesc uh, acolo și se trezesc la un moment dat că nu au niciun fel de sprijin. Procedurile actuale sunt ceva mai flexibile, însă în continuare există o serie de probleme care împiedică buna funcționare. Totul este, se amână prea mult și oamenii au nevoie de ajutor cât se poate de repede. De aceea, nu pot decât să vă rog ca la următoarea revizuire să se îmbunătățească acest aspect. Astfel încât acest fond să nu fie unul care să fie mult prea complicat și mult prea dificil, astfel încât să devină un instrument adevărat pentru oameni. Analiză de Mulțumesc pentru această analiză a ceea ce s-a întâmplat în Portugalia, aș vrea să profit de ocazie pentru a vă spune că deocamdată 11 state membre încă nu au depus vreo cerere pentru a profita de acest fond. Deci, încă o dată, există inegalități. Evident că mm, statele membre nu au toate probleme similare, dar anumite lucruri sunt șocante. De exemplu, Grecia nu a depus niciun dosar. Țara care a depus cele mai multe este al nostru, doamnă președintă. Nu e vina noastră, evident. Iar Suedia a depus un singur dosar, dar care a costat cât cele nouă dosare depuse de uh, țările de jos. Asta ca să vedeți cât de variate sunt situațiile. Domnul Godmanis a cerut cuvântul. Numbers. If... Sunt doar uh, cifre. Dacă deschideți um, bugetul, veți vedea do, um, alocările pentru 2009. Deschideți linia pentru ocupare și afaceri sociale și vedeți că alocările pentru, în 2010 cu privire la plăți este 8,5 miliarde. În 2009 a fost 11,1 și era 9 miliarde, De ce această diferență în 2010 față de 2009 de aproape 2 miliarde? Dacă mergem în adâncime, vom vedea că diferența este următoarea. Acești bani lipsesc din Fondul Social European la plăți, la Fondul Social European, lipsesc aceste uh, sume. Eu cred că nu este calea potrivită. Este o cale greșită pentru a crește uh, bugetul pentru acest fond de adaptare la globalizare. Dacă îmbunătățim eficiența Fondului European pentru Coeziune, atunci am avea rezultate mai bune. Pentru că statele membre nu au uh, crescut sumele pe care le solicită. Este greșit să luăm banii de la Fondul uh, Social European. Diferența este următoare. La, fond, <clears throat> la fondurile de coeziune uh, se, există un sistem, se creează o structură și așadar locuri de muncă, dar dacă se solicită bani prin fondul de adaptare la globalizare, atunci se cer niște bani um, și guvernul uh, contribuie, dar uh, nu, nu ajută într-adevăr. Este un medicament politic bun, dar din punct de vedere financiar nu este calea corectă. Rata de absorpție în ziua de astăzi este 14% la uh, Fondul Social European. Și aici există proiecte de um, reconversie profesională și așa mai departe. Dacă se oferă bani numai prin fondul uh, pentru globalizare, nu se întâmplă acest lucru are un buget de 500 de milioane, dar, mă scuzați, trebuie să luăm banii aceștia din alte zone și parțial au venit de la Fondul Social European. Este ceva complet greșit. Mulțumesc. E o observație foarte importantă. Vă propun să păstrăm genul acesta de observații pentru discuțiile de după. Pentru a complica această analiză, Trebuie să spun colegilor din Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale că ieri s-a prezentat proiectul de buget 2011, comisarul a prezentat proiectul de buget și, spre surprinderea noastră, am văzut că în proiectul de buget 2011 prezentat de Comisia Europeană, 50 de milioane de euro credite pentru plăți sunt uh, alocați uh, fondului de adaptare la globalizare. Și ar trebui așadar să facem propune. Domnul Jorgensen a cerut cuvântul, însă nu îi dau cuvântul deocamdată. Va putea vorbi după. Și îi dau acum cuvântul doamnei Mascheviciene Matschiviciene, care reprezintă Lituania. Aveți cuvântul. Și de altfel puteți să vorbiți și uh, așezată. A, aveți o prezentare PowerPoint. Lituania este modernă. Bună dimineața tuturor! În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această audiere pentru a vă da informații cu privire la fondul de adaptare la globalizare în uh, țara mea. Recesiunea economică din uh, Lituania a avut uh, efecte negative puternice, piața muncii a reacționat foarte puternic, și șomajul a continuat să crească în 2009 și rămâne foarte ridicat, 15,8% după cum vedeți. Unul dintre instrumentele folosite pentru a lupta împotriva șomajului este Fondul de Adaptare la Globalizare și cred că avem o mare experiență în această privință, experiență pe care o putem împărtăși. Lituania a trimis 5 solicitări Primul proiect a fost aplicat uh, conform regulamentului și proiectul a fost finalizat anul trecut. În 2009, uh, majoritatea concedierilor au fost în sectorul uh, prelucrării lemnului și în sectorul fabricării de mobilă, de asemenea în sectorul construcțiilor și în retail. Regulamentul acesta a intrat în vigoare în iunie 2009 și Lituania a transmis patru solicitări anul trecut, uh, o solicitare pentru o companie și trei pentru uh, companii din uh, sectorul lemnului și din alte sectoare. Toate solicitările au fost aprobate. Lituania este o regiune conform NUTS 2 și poate uh, transmite solicitări pentru toate concedierile. Până la sfârșitul anului 2007, autoritățile responsabile au fost numite de către guvernul lituanian, ministrul uh, pentru asigurări sociale și uh, ocupare este autoritatea de gestiune. Instituțiile naționale trebuie să participe la procesul de implementare a acestui fond și pentru că trebuie să se asigure finanțarea națională. Nu voi intra în, în detalii și nu voi comenta aceste cifre pe care le vedeți pe slide-uri. După cum am menționat, prim solicitarea era din domeniul textilelor, a fost uh, transmisă comisie în 2008 și a fost uh, acceptată conform regulamentului cu privire la fondul de adaptare la globalizare. A fost uh, un proiect finalizat în mai 2009. Este vorba despre o companie din sudul Lituaniei. Uh, era vorba despre peste 1000 de concedieri, dintre care peste jumătate uh, beneficiau de sprijin. Apreciem foarte mult eforturile instituțiilor europene și eforturile Comisiei care dă dovadă de înțelegere față de situația din Europa și care încearcă să adapteze acest regulament. Lituania a transmis patru alte solicitări. În iulie 2009, Lituania a trimis uh, o altă solicitare, solicitare uh, pentru o companie care fabrică uh, frigidere datorită crizei s-au înregistrat 650 uh, de concedieri și uh, majoritatea acestor persoane au fost uh, incluse în această solicitare. Solicitarea a fost făcută conform regulamentului amendat. Este vorba despre concedieri care au avut un impact major asupra economiei locale. S-a început implementarea în 2009. După cum am menționat, în 2009 Lituania a transmis trei uh, solicitări în sectorul construcțiilor, uh, sectorul mobilelor și sectorul uh, uh, textilelor. Aceste solicitări s-au făcut conform articolului 2b. Este vorba despre circa 2000 de persoane concediate în aceste trei sectoare. Conform regulamentului cu privire la fond, Fondul finanțează măsuri pentru ocuparea activă. Aceste măsuri sunt stabilite în legislația euro, uh, lituaniană și măsurile acestea sunt uh, menționate în acest tabel. Nu vreau să uh, vă răpesc prea mult timp și ca atare nu fac mai multe observații. Care au fost rezultatele proiectelor? Primul proiect Alitus Textile a fost aplicat anul trecut și a dus la scăderea tensiunilor sociale și a îmbunătățit situația de pe piața muncii din regiune. Aproape toate persoanele participă la diferite programe și vom vedea care vor fi rezultatele finale. Câteva cuvinte despre experiența noastră, avantaje și dezavantaje ale acestui fond și ale proiectelor. Este un instrument important pentru combaterea șomajului, sprijinul este specific, este uh, adecvat uh, nevoilor uh, persoanelor concediate. Există s-a redus uh, numărul concedierilor și am folosit toate posibilitățile oferite de acest regulament. Flexibilitatea în transferarea banilor în uh, planul financiar este importantă. Statele membre sunt cele în măsură să stabilească care sunt măsurile cele mai adaptate. Rata șomajului în Lituania este foarte ridicată, însă nu toate persoanele șomere pot fi incluse în acest instrument. Există multe cazuri în care șomarii, șomerii hotărăsc să întrerupă contractul de muncă pe bază voluntară. Concedierile voluntare pot fi incluse însă nu în toate cazurile. Dacă un lucrător hotărăște să părăsească compania din proprie inițiativă, nu poate fi considerat ca fiind concediat de către angajator. Există multe persoane uh, care au părăsit și au părăsit locul de muncă din proprie inițiativă. De aceea, în uh, solicitare, în solicitări sunt incluse mai puține persoane decât numărul de persoane concediate. Până la aprobarea finală a până durează mult până sosesc banii, șase luni de multe ori. s am început să aplicăm proiectele mai devreme, folosind surse bugetare. În Lituania există o lipsă de bani în buget și ca atare avem foarte mare nevoie de resurse din partea Uniunii Europene. Aș vrea să folosesc această ocazie pentru a mulțumi Comisiei Europene, Direcției B, domnului Jorgensen și colegilor săi din Unitatea B pentru cooperarea și sprijinul pe care le-am primit uh, în perioada de pregătire a cererilor și în perioada de implementare a proiectelor. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin și mulțumesc și altor instituții. Avem ocazia de a împărtăși experiența cu alte state membre și să învățăm unii de la alții. Și acest lucru este de asemenea foarte important. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. uh, on peut Vă mulțumesc, stimată doamnă. Concluzia ar fi că Lituania este un caz remarcabil al mobilizării uh, acestui fond, pentru că a fost uh, singura țară care a prezentat dosare în baza tuturor criteriilor și care a putut să uh, facă în așa fel încât mai multe sectoare industriale să beneficieze de pe urma acestor bani. Că e vorba despre industria textilă, cont um, uh, de, de um, construcția mobilelor și așa mai departe. Deci este un bun exemplu de funcționare a acestui fond, ceea ce nu a putut să împiedice faptul că existau mai multe preocupări. Și evident că acest sistem nu poate să aibă drept beneficiar pe cei care își pierd locul de muncă uh, pe bază voluntară, pentru că ei își dau demisia și deci nu pot să revină înapoi și să ceară sprijin din cauza că aud că între timp firma se va închide și uh, va exista un plan de restructurare. Acum am să-i dau cuvântul doamnei uh, Isabel Pavis și o rog foarte mult să fie concisă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Drept introducere, aș vrea să spun că Franța a depus două dosare înainte de reforma fondului, unul în octombrie 2009, care încă este în faza de studiu la comisie. Deci noi aveam senzația că noi am depus cele mai multe dosare. Observațiile pe care doream eu să le evidențiez aici sunt următoarele. Mai întâi, aș vrea să subliniez faptul că acest fond nu reacționează suficient de rapid. Dar, deși e vorba despre un fond de urgență, se scurge foarte mult timp între uh, momentul în care are loc uh, uh, tragedia economică și data la care vin banii care pot să uh, constituie un ajutor. Și salariații, viitorii beneficiari ai fondului, nu pot fi informați așa cum ar trebui pentru a ști că anumite măsuri luate de compania lor sau fost lor companie vor fi cofinanțate din acest fond. Apoi, să nu uităm faptul că obligațiile firmelor sunt foarte diferite de la un stat la altul, pentru că codul muncii e foarte diferit de la un stat la altul. Evident că acest fond nu trebuie să uh, fie folosit pentru a uh, înlocui um, obligațiile legale care revin uh, angajatorilor. Atunci comisia este obligată să facă un studiu de la caz la caz, ceea ce poate să explice, ce puțin în parte, de ce studiul unui dosar durează atât de mult. Înainte ca acest dosar să ajungă pe masa Parlamentului. Și trebuie definit în amonte clar în ce uh, măsură acest fond poate să intervină în fiecare stat membru, cum spuneam, pentru a fi un uh, complement, un supliment față de obligațiile uh, legale, naționale, care revin uh, angajatorilor și uh, uh, statului și să nu fie singurul uh, mijloc de ajutor a acestor salariați uh, concediați. Putem să vedem cum pot fi sim- simplificate lucrurile, cum poate fi stabilizată intervenția fondului, Deja s-a menționat cât de diferite erau sumele atribuite de la o țară la alta și atunci mă întreb dacă nu ați putea să vă gândiți la o sumă forfetară eventual, cum puteți să armonizați mai bine intervenția fondului de la un stat la altul. De anul trecut, de când a fost reformat regulamentul uh, fondului, criza economică poate să fie un argument suficient pentru a se face apel la fond, însă e foarte greu să faci diferența între efectele mondializării și efectele crizei economice. Ar fi bine dacă uh, aceste criterii ar fi mai bine Uh, clarificate, pentru că și uh, uh, rata um, de cofinanțare de la fond depinde în funcție de um, criteriile pe baza cărora a fost introdusă cererea. În plus, fondul nu poate fi acționat decât în urma unor concedieri efective nu uh, e suficient să existe un anunț al unui plan de restructurare, a unui plan de uh, concedieri. Și acest lucru face ca termenele să se lungească pentru că uh, de multe ori între momentul anunțării planului de concedieri și începutul efectiv al concedierilor se scurge un anumit uh, timp ori, dacă am putea să luăm lucrurile din timp, deci în amonte, înainte ca aceste concedieri să înceapă efectiv, am avea o acțiune eficientă, mult mai eficientă. E adevărat că există anumite riscuri dacă um, am putea să uh, depunem dosarul înainte de um, lansarea planului de restructurare, respectiv să nu atingem uh, nivelul um, minim de uh, salariați concediați și atunci dosarul se trebuiască să fie retras. Un alt aspect pe care doream să-l evoc aici este legat de întreprinderile mici și mijlocii care Uh, nu pot să beneficieze de acest fond pentru că tot sistemul uh, de constituire a dosarului este destul de complex. Pe de altă parte, de multe ori aceste mici firme, când dau faliment, sunt într-o procedură de uh, restructurare juridică și practic nu mai există și atunci salariații acestor foste întreprinderi nu au niciun mijloc de a profita de pe urma fondului. Apoi, cum spuneam, ar fi bine să existe o doctrină de utilizare a acestui fond pe lângă comisie, pentru a avea, în primul rând, niște criterii foarte clare, care apoi să permit efectuarea de controle eficiente a aplicării, a folosirii acestui fond. Președintele, vă mulțumesc, stimată doamnă, Într-adevăr, m-am înșelat mai înainte când am spus că Franța a depus cele mai multe dosare. De fapt, Italia, Spania și Germania au depus mai multe dosare decât Franța, iar Franța, de fapt, a depus dosarul unde exista numărul cel mai mare de salariați potențial beneficiar, respectiv 3500 pentru firma Renault. Sunt frapat de un lucru. Avem 58 de dosare deja uh, tratate. Uh, doamna Beres corectează. Depuse. Nu tratate încă. Deci, președintele, reia. Pentru regiunile unde s-a depus un dosar, venitul per Uh, locuitori este de 110% din venitul mediu al Uniunii Europene, iar uh, șomajul este mai mic de 6%. Și atunci, ne putem pune mai multe întrebări. Avem aceste regiuni mai bogate decât media regiunilor din Uniunea Europeană, dar e și normal pentru că erau regiuni uh, foarte industrializate, deci cu venituri mari, și atunci putem înțelege că au, au, a făcut apel la fond. Dar cum explicăm faptul că, pe de altă parte, vorba despre regiuni care au o rată a șomajului atât de mică? Acum dau cuvântul doamnei Petra Draxel, care reprezintă frumoasa Austrie. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, die österreichischen Erfahrungen zum Euro. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru această oportunitate de a vă putea prezenta situația fondului în Austria. Până acum am depus trei solicitări. Unu a, o solicitare a fost aprobată, două sunt pe cale de a fi evaluate. Această țară a fost și numită deja pentru că am reușit să depunem um, cererea cu cea mai mare sumă. Uh, suntem în poziția de a, ne, de a mai analiza această situație, dar pot să vă dau câteva motive pentru care noi proiectele noastre costă mai mult decât altele. Am discutat foarte mult uh, timp dacă dorim să facem apel la acest și dacă putem să facem apel la acest uh, fond și care posibilități există. Facem parte din acele țări care au fost numite. Uh, avem o rată a șomajului relativ redusă, regiunile industrializate Uh, sunt cele foarte afectate de criză, sunt cele clasice de prelucrarea metalelor, uh, cele de producție. Și, uh, iată, cel mai scump proiect vine din domeniul oțelului. Este vorba așadar de regiunile industriale care acum sunt afectate de restructurări. Ne-am decis ca la toate celelalte fondurile pe care le utilizăm în Austria, cum ar fi Fondul Social European. Așadar, uh, ne-am de- decis și am constatat că trebuie să prefinanțăm uh, la nivel național uh, ceea ce urmează să primim de la fondurile europene. așa, ceea ce oferă fondul de uh, adaptare la globalizare prevede un termen care pentru noi este uh, de neînțeles, pentru că este un termen mult prea lung pentru a reacționa la disponibilizări. Dacă o întreprindere disponibilizează oameni, trebuie să se ia măsuri rapid, pentru că altfel nu se mai ajunge la acești oameni. În trecut am avut o rata succesului de peste 90% pentru că am făcut această uh, prefinanțare. Odată cu criza am scăzut la 75-80%. În trecut, uh, după cum vă spun, cei care uh, erau sprijiniți de această, aceste măsuri, în proporție de 90% reușeau să intre pe piața forței de muncă, acum fiind criza a scăzut acest procentaj. Utilizăm instrumentele um, fundațiilor de lucru um, este un instrument implementat de către partenerii sociali. Este vorba practic de un mecanism prin care partenerii sociali cad de acord în cazul unor disponibilizări pentru a se lua măsuri, măsuri precum cele ce țin de orientarea profesională, recalificare, iată, um, cel mai larg spectru. Există chiar măsuri um, de calificare foarte uh, scumpe ca um, instruire, dar și uh, sprijinirea deschiderii unei proprii afaceri și așa mai departe. În Austria, acest instrument al fundațiilor de, de muncă uh, sau pentru lucrători uh, sunt, uh, este foarte variat. Există unele care uh, sunt pe regiuni, pe ramuri, într-o anumită companie sau unele care se axează pe cazurile de insolvabilitate. După cum vă spun, noi am decis în Austria să verificăm cazurile în care au loc disponibilizări și să vedem dacă sunt cazuri care ar putea să cadă sub incidența fondului de adaptare la globalizare, dacă, așadar, respectă uh, criteriile respective. Și am să uh, vă prezint imediat uh, dificultățile cu care ne confruntăm aici. Așadar, verificăm aceste cazuri de disponibilizări la nivel regional, la nivel de întreprindere și vedem dacă ar putea să, se, să fie solicitate fondurile din acest fond. Este vorba de uh, agențiile de forță de muncă care fac aceste verificări, dar sunt uh, informați și toți partenerii uh, sociali și se încearcă implicarea lor în mod activ. În plus, avem și o structură de sprijin, de suport tehnic, astfel încât să existe sprijin rapid uh, pentru partenerii sociali la nivelul întreprinderii și la nivelul regional pentru a-și putea depune um, solicitările. Încercăm să facem așadar totul pentru ca sistemul să funcționeze. Care sunt șansele acestui fond? În cazul nostru, Fondul de Adaptare la Globalizare oferă fundațiilor uh, de muncă posibilitatea de a-și uh, intensifica și de a-și uh, extinde area de activitate Așadar, avem șansa de a dezvolta acest instrument pe care l-am uh, creat. În plus, se poate acționa exact acolo unde, în mod normal, se știe pentru că nu, se știe că nu ar exista fonduri dacă nu ar exista acest fond dar noi pornim de la premisa că prefinanțăm totul la nivel național și nu așteptăm până vin banii din acest fond pentru a începe cu măsurile. Care sunt problemele? Iată, s-a spus deja oricum uh, foarte mult. La noi uh, există um, problema că, având în vedere bunele relații între partenerii sociali, Um, disponibilizările nu au loc niciodată pe o perioadă de timp atât de scurtă. Întotdeauna au loc pe valuri um, în perioade mult mai extinse de timp. Așadar, foarte rar avem cazuri în care o firmă să uh, disponibilizeze în decurs de patru luni atât de mulți uh, oameni. Întotdeauna este vorba de uh, perioade mai lungi pentru a uh, crea valori de disponibilizări mai suportabile din punct de vedere social, ca să spunem așa. În Austria, criteriile sunt întotdeauna conform uh, aliniatelor B și C. Întotdeauna trebuie să vedem ce, care, pe care dintre acestea le uh, îndeplinim. Suntem pe cale să um, să avem o colaborare și mai strânsă cu um, partenerii sociali și cu comitetele de întreprindere pentru a îi informa cu privire la posibilitățile Fondului European de Adaptare la Globalizare. Vă mulțumesc, cred că v-am uh, dat o imagine de ansamblu cu privire la utilizarea acestui fond. Mulțumesc, a fost uh, foarte clar. Am văzut clar că fiecare țară are probleme specifice și apoi o tradiție și o cultură aparte. Am văzut că în Austria crizele sunt gestionate în acord cu partenerii sociali și atunci Austria nu mai poate să uh, îndeplinească criteriile pentru a face apel la acest fond, pentru că dacă Austria încearcă de fiecare dată să elimine, să reducă, mă scuzați, numărul de concedieri ca să fie mai mic de 500, dar pe de altă parte e bine să poți să ai o asemenea înțelegere între partenerii sociali. Acum am să-i cedez doamnei Berez președinția reuniunii pentru partea de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc tuturor invitațiilor noștri. Vă Merci euh, à, nos experts et euh, le, le, le débat est donc ouvert. Mulțumesc, domnule uh, Lamasur. Toată lumea este conștientă de timpul care ne-a mai rămas la dispoziție și atunci am să dau cuvântul uh, colegilor în ordinea în care ei uh, ridică mâna, nu uitați să spuneți uh, cui îi adresați întrebarea dumneavoastră. Acum dau cuvântul doamnei Mariana Harkin, care este prima scrisă la cuvânt. Mulțumesc, doamnă președintă. Am ascultat cu atenție tot ce au spus uh, oratorii noștri și toată lumea a, a atras atenția asupra faptului că acest proces ar trebui să fie mai simplu de folosit și că duratele uh, ar trebui să fie mai scurte. Nu e normal să se scurgă 9 luni până la un an înainte ca acești bani să fie disponibili. Și, doamnă președinte, e clar că avem uh, foarte multe uh, dosare care sunt în așteptare multă lume cere ca acest fond să fie și mai flexibil decât până în prezent. Pe de altă parte, unul dintre colegii mei a spus că acest fond nu ajută la crearea de locuri de muncă. Dar dacă și uh, antreprenorii ar putea să acceseze acest fond, cred că acest lucru ar duce la crearea de locuri de muncă și, pe de altă parte, îi ajutăm pe cei care au fost concediați. Cred că și colega din Franța avea dreptate care spunea că ar fi bine să existe un plafon sau cel puțin o sumă forfetară, pentru că e clar că în unele țări uh, lucrătorii au beneficiat foarte mult și în altele uh, puțin. Mult state, multe state membre nu au făcut vreo cerere, dar eu îmi pun următoarea întrebare. Dacă toate statele membre ar depune dosare, atunci ce ne vom face? Ce ce va însemna asta uh, în practică? Am niște date din anul 2009 unde s-a arătat că acest fond a avut o valoare adăugată pentru a uh, îmbunătăți uh, situația de pe piața muncii. Dar poate că faptul că unele țări nu au depus cereri sau foarte puține, este și din cauza că nu erau conștiente de faptul că exista acest fond sau cum putea fi folosit. Doamna Beres, da, cred că întrebările dumneavoastră sunt mai degrabă adresate comisiei decât invitațiilor noștri, mai ales cea care stipulează ce s-ar întâmpla dacă toate statele membre ar depune cereri. Acum are contul doamna Jensen. Vă mulțumesc, doamna președinte. A fost într-adevăr Uh, o dimineață foarte interesantă. Am aflat foarte multe informații utile și aș dori să mulțumesc celor care au organizat acest, uh, această audiere. Aș dori să mă refer la două lucruri. atât la distribuția pe state și apoi ceva ce ține de birocrație. Motivul pentru acest fond a fost nu în Franța, nu în, în țările de jos și uh, domnul Barroso a fost de părere că ar trebui să se creeze ceva care să liniștească cetățenii având în vedere globalizarea. De aceea s-a creat acest fond. Iată, s-au luat fonduri din Uh, fonduri uh, social european, de exemplu, pentru a se transfera în acest fond de adaptare la globalizare. Iar acum vedem cum criza are efecte asupra tuturor țărilor. Iar asta a dus la situația în care am avut mult mai multe uh, solicitări pentru fonduri din acest fond există întrebări dacă există suficiente mijloace, dacă toate țările ar depune cereri. Iar apoi s-a mai întrebat un alt lucru important, și anume distribuția pe țări. Ieri am discutat cu utilizator, cu beneficiarea acestui fond și mi-au spus că de multe ori 20% din fonduri ajung la utilizatorul, la beneficiarul final. Tot restul se cheltuie pentru birocrație. Birocrație la, nive- la nivel național, pentru că există controle și supracontroale și supracontroale pentru a se asigura că totul merge bine sau este birocrație a Uniunii Europene. De aceea aș vrea să știu cum putem garanta că acești bani nu se cheltuie numai pentru un aparat birocratic extraordinar, ci că, într-adevăr, ajung la beneficiarul final. ar trebui să încercăm să legăm lucrurile cu Fondul Social European sau altfel, cum ar fi mai bine? La, la mea soluție. Uh, um, mulțumesc. Doamna Grolier. Mulțumesc. Voiam să fac o precizare și să pun două întrebări. În ceea ce privește crearea fondului, A fost uh, o inițiativă a domnului Lamy din 2004 și era legată de uh, amploarea curentelor altermondialiste. Uh, nu știu dacă suntem de acord în privința originii acestui fond. Aș vrea să um, cer întrebări în privința strategiei statelor membre cu privire la mobilizarea fondului este mobilizat de fiecare dată când sunt întrunite condițiile, de exemplu. De exemplu, pentru că uneori, chiar și atunci când se întrunesc condițiile, nu este mobilizat fondul. Deci aș vrea să știu cum stau lucrurile cu strategia țărilor în privința aceasta și apoi strategia întreprinderilor, pentru că ați menționat dosarul depus în octombrie, un uh, dosar nou, care se referă la o intervenție legată de uzinele din Paris. Eu, una, am fost aleasă într-o circumscripție electorală unde au fost uh, concediate 2000 de persoane la Renault. Fondul acesta este foarte pompos cu numele și am uh, uh dat speranțe lucrătorilor concediați. Pe de altă parte, le explicăm lucrătorilor de la Renault că nu pot fi ajutați, însă că întreprinderea va beneficia de fond în urma negocierilor cu Comisia Europeană. Deci ceea ce mă preocupă pe mine este care este strategia țărilor în ceea ce privește mobilizarea fondului, de ce nu-l mobilizează când se întrunesc condițiile, pentru că există oarecare armonizare la nivel european și care este strategia întreprinderilor, mai ales a marilor întreprinderi naționale în privința fondului și în privința uzinelor uh, repartizate în, uh, în întreaga țară. Uh, cu acest paradox și anume că țările care erau împotriva creării fondului sunt țările care îl utilizează cel mai mult. Um, Doamna Cornelison, vă mulțumesc. A fost foarte interesant să ascultăm din uh, situația din diferite state membre. Lituania a fost singura uh, reprezentanta Lituaniei a fost singura care a spus dacă într-adevăr a funcționat utilizarea acestui fond. Uh, s-a numit un procentaj de persoane care au de aproximativ 60% care și-au găsit un nou loc de muncă. Din celelalte țări nu știm. Așadar, funcționează? Apoi m-aș, uh, m-aș întreba și ceea ce s-ar, ce s-ar fi întâmplat fără acest fond de adaptare la globalizare. Bineînțeles că el este foarte apreciat, dar oamenii nu ar fi fost ajutați fără acest uh, fond. Uh, statele membre ar fi plătit ele pentru aceste măsuri. Oamenii poate uh, unii oameni nu ar fi primit niciun fel de sprijin, nu și-ar fi găsit un loc de muncă. Unul dintre cele mai bune lucruri cu privire la acest fond, cred că este posibilitatea de a face schimb de bune practici. Este practic un fel de bursă pentru măsuri de, uh, pentru uh, piața forței de muncă. Dar există un schimb de informații între uh, statele membre cu privire la utilizarea acestui fond? Și ultima întrebare. Din câte am înțeles, este un fond virtual și noi, Parlamentul European, trebuie să decidem cu privire la fiecare caz, pentru că este o deviere de la bugetul stabilit. Este adevărat faptul că dacă fondul ar avea o linie bugetară proprie, Comisia ar putea să decide cu privire la cazuri și Parlamentul ar face numai o evaluare după alocarea acestor fonduri și s-ar grăbi procedura de uh, depunere și trata, procesarea dosarelor? Vă mulțumesc. Madame Matera, Monsieur Darden. Domnul Darden și apoi doamna Matera. Domnul Darden, mulțumesc, doamnă președinte. Câteva observații. În primul rând, Mă bucur că se poate această dezbatere și mă bucur că se evaluează acest fond, care mi se pare important și a cărui utilitate ar putea fi negată. Putem regreta faptul că este din ce în ce mai util, însă e clar că acest lucru se datorează situației economice dificile. Cred că analiza aceasta trebuie să comporte două fațete. O primă fațetă care sunt motivele pentru care, chiar dacă fondul este din ce în ce mai util, constatăm o concentrare în anumite țări și în anumite sectoare a utilizării acestui fond. Cred că aspectul acesta a fost menționat de anumiți uh, vorbitori și aș dori ca în cadrul analizei pe care o vom face să ne concentrăm asupra acestui element. Al doilea lucru, eficacitatea. Obiectivele fondului sunt atinse sau nu? Ajutorul furnizat lucrătorilor este sau nu eficace? Și îmi vin în minte câteva observații legate de aceste elemente. Rapiditatea mobilizării fondului și constatăm că e mobilizat prea lent și de ce anume. Absența liniilor pentru credite de plăți explică acest lucru? Asta ar fi o întrebare. Apoi, menționați cât de importantă este concertarea socială. Nu am putea să favorizăm această concertare și să sporim, deci, eficacitatea uh, ajutoarelor. Nu putem de asemenea să comunicăm mai mult în privința existenței acestui fond cu statele membre și cu actorii concertării sociale, în așa fel încât să existe reflexul utilizării acestui fond atunci când există criteriile. Un alt element care mi se pare important. Cum să favorizăm sinergia, coerența între acest fond și celelalte fonduri europene? În sfârșit, aș vrea să vorbim despre modalitățile de acordare a fondului. Aceste modalități nu îngreunează accesul întreprinderilor mici și mijlocii și în anumite regiuni ale Europei, întreprinderile mici și mijlocii sunt mai numeroase și ele compun uh, aproape în întregime peisajul industrial. Și oare acesta nu este o barieră în calea utilizării fondului? Pentru că întreprinderile mici poate că sunt afectate însă nu există o întreprindere lider care să inițieze solicitarea. Și, în sfârșit, un ultim element, aspectul cofinanțare. Sigur că este logic ca statele membre să cofinanțeze, să nu fie doar o finanțare europeană. Procentajul acesta chiar dacă a fost diminuat, ar putea să fie un obstacol în calea anumitor cere. Acestea au fost observațiile pe care am vrut să le fac și care ar putea să intre în componența acestui raport. Mulțumesc! Doamna Matera s-a mai înscris la cuvânt. Îi dau cuvântul, după care vom da cuvântul experților dacă doresc să intervină. Doamna Matera. Mulțumesc. Aș vrea să pun o întrebare mai tehnică. Comisarul Lewandowski a prezentat ieri proiectul de buget 2011. În rubrica AA s-au prevăzut 50 de milioane de euro plăți în cadrul bilanțului Fondului uh, de adaptare la globalizare. Ori în această rubrică se găsesc multe priorități pentru programele comunitare. Și întrebarea pe care mi-o pun este cum intenționează Comisia să contribuie la reafectarea acestor 50 de milioane de euro, având în vedere că fondul va juca un rol din ce important în anii care vin. Și președintele comisiei dumneavoastră a ridicat această problemă și presupun că comisia va avea ocazia să răspundă. Eu aș vrea să-i pun o întrebare doamnei Macaveiciene. E o întrebare legată de Lituania, pentru că am impresia, din motive care îmi scape, că sunteți excepția care confirmă regula. Țara dumneavoastră este la periferie, nu răspundeți la criteriile, nu întruniți criteriile descrise de președintele Comisiei pentru Bugete în ceea ce privește rata șomajului sau în ceea ce privește media PIB-ului și uh, noi consideram că fondul social european era mai ușor și mai eficace în, uh, în țările uh, noi decât fondul de adaptare la globalizare. De ce Lituania nu uh, respectă această regulă? Ne rămâne puțin timp și aș vrea să știu cine dorește să ia cuvântul printre experți îi voi da cuvântul doamnei Machivicene pentru că i-am pus o întrebare directă și aș vrea să știu dacă există și alți experți care doresc să intervină pe scurt pentru a răspunde la întrebările puse de colegi înainte de intervenția comisiei. Doamna Machivicene, apoi domnul Costa, doamna Machivicene. Mulțumesc! Bișot! Voi încerca să fiu succintă pentru a vă răspunde la întrebări. În primul rând, dați-mi voie să spun că n-aș fi de părere că rezultatul proiectului a fost unul negativ dacă am obținut 60% rată de ocupare printre oameni oamenii disponibilizați. Înainte de criză am obținut 85%. Niciodată nu am reușit să avem o rată de succes de 100% în urma măsurilor de calificare, de exemplu. 60% este o cifră bună. În plus, trebuie să vă spun că avem nevoie foarte mare de acești bani din acest fond, pentru că dacă nu, ar trebui să utilizăm uh, fondurile naționale. Bineînțeles, utilizăm și uh, mijloace din Fondul Social European. Am contractat deja 70% din uh, ceea ce ne-a fost uh, alocat ministerului nostru. Așadar, utilizăm fonduri, mijloace din ambele fonduri. Atât aș vrea să vă spun. Domnul Costa. Vă mulțumesc. Ar trebui să reacționez pe scurt la întrebarea ce mi-a fost acordată, cu privi... întrebarea care s-a pus dacă funcționează fondul sau nu. Nu pot decât să spun da. În Portugalia am încheiat deja două proiecte. Și cine nu cunoaște metodologia fondului, uh, Iată, când se depune un proiect, trebuie să fie identificate toate persoanele care vor fi beneficiari. În um, Portugalia am încercat să ajungem la diferite ramuri, la diferite firme și apoi să primim reacția din partea fondului, însă, după cum vă spuneam, în prima etapă a, um, a fondului am avut un an pentru a pune în practică aceste măsuri. În multe cazuri nu funcționează totul într-un an dacă luăm în, luăm în considerare toate constrângerile. Există o serie de bune practici. De exemplu, Uh, a fost disponibilizată o femeie de la General Motors care apoi și-a creat propria ei firmă. Ea a, fost, a primit sprijin prin fondul de adaptare la globalizare. Însă acest lucru a fost posibil uh, numai timp de un an și, din fericire, a reușit să mai primească sprijin din proiecte naționale. Dar, în practică, ar putea fi o situație în care ajutorul se dispară pur și simplu. Dacă banii ar fi acordați altfel, fondul ar fi mai eficient. Trebuie spus asta. Uh. Mulțumesc. Da, se pare că toată lumea vrea să ia cuvântul până la urmă, dar am să vă rog să fiți mult mai subcinți pentru că la orele 11 trebuie să încheiem. Doamna Draxel. Da, doamna Draxel acum are cuvântul. Herzlichen Dank. Äh, mir ist Vă mulțumesc. Pentru mine este important să subliniez următorul lucru. Trebuie să existe o armonie între Fondul Social European și Fondul uh, pentru adaptare la globalizare. La noi acest lucru se întâmplă prin faptul că ambele fonduri sunt administrate din ace- în același uh, loc. În ceea ce privește rata succesului, nu pot să vă prezint cifre pentru că proiectele nu sunt finalizate, dar noi uh, pornim de la premisa că va fi de 75-80%. Mai este important să spun faptul că noi um, avem cel mai mic procentaj uh, alocat pentru administrație, management, uh, sprijin tehnic de 2%. De 2%. Asta înseamnă că banii, într-adevăr, ajung la beneficiar, la cei care sunt afectați și trebuie să uh, se recalifice. După părerea noastră, modul în care este utilizat uh, fondul depinde uh, de structurile naționale. Pentru că um, este nevoie de aceste structuri naționale pentru a se depune solicitări care să aibă succes. Din punctul nostru de vedere, criza a afectat în principiu zonele industriale și aceste regiuni sunt regiuni care nu au fost atât de puternic afectate de șomaj în ultimii ani. Ultimul punct se referă la IMM-uri. Acestea ar fi uh, introduse în aceste măsuri uh, la noi și ar avea posibilitatea de a-și uh, trimite uh, angajații la aceste cursuri, de exemplu. La Mulțumesc, cred că unul din cei doi invitați belgeni mai doresc să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Noi am primit ajutorul de care aveam nevoie din partea guvernului, în special uh, din partea celor care se ocupau de uh, cofinanțare față de banii proveniți de la fond. Nu pot decât să fiu de acord cu cei care au spus că ar fi bine să avem o procedură mai clară și să avem niște scenarii de simulare și să știm exact cui îi se adresează acest fond. Am constatat atunci când am uh, consultat mai multe dosare că persoanele concedeate în timpul perioadei de referință, uh, nu se loveau de atât de multe restricții pe cât ne-am fi putut imagina la început. Referitor la interpretarea anumitor articole, e adevărat că uh, lucrurile nu erau foarte limpezi pentru noi și chiar aș putea detecta o anomalie. La articolul 3 bis B se spune, se precizează care sunt persoanele ce pot să fie potențiale beneficiare. Lucrătorii concediați în timpul perioadei acoperite, potrivit articolelor 2a și 2c. Dar se pare că criteriul B nu mai este luată în calcul. Numai cele A, de la A și C sunt luate în considerare și acest lucru mi se pare regretabil. Președinta, vă dau cuvântul, dar nu o să aveți mai mult timp la expoziție decât um, mai toți oratorii noștri, deci vă dau cuvântul în numele comisiei și apoi așa ca raportorii noștri să poată să mai eh, ia cuvintele, cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vorbesc despre un aspect care a fost uh, evocat în nenumărate rânduri. De ce partea birocratică a acordării banilor uh, ia atât de mult timp? Am văzut că există o perioadă de aproape 212 zile din momentul în care Comisia a primit dosarul cu toate datele uh, necesare, deci se scurg 212 zile minim da, din momentul în care primim dosarul complet până în momentul în care banii pleacă din contul nostru. Cum poate fi scurtat acest termen? În primul rând, noi avem nevoie de 18 uh, zile până la 3 luni pentru a uh, putea nu, mă scuzați, avem nevoie de 82 de zile, 82 de zile pentru a beneficia de toate informațiile și pentru a le traduce în cazul în care este nevoie de traducere. Apoi, e nevoie de 22 de zile pentru ca comisia să constituie documentele necesare pentru uh, a trimite Parlamentului o propunere. Apoi, Parlamentul are nevoie de 55 de zile pentru a redacta propriul raport, pentru a pune întrebările pe care vrea să le, să le pună și apoi să hotărască dacă acceptă um, propunerea inițială a Comisiei sau nu. Apoi avem nevoie de 55 de zile pentru a lua o hotărâre de finanțare potrivit uh, regulamentului financiar. Așa se ajunge la această sumă de 212 zile în total. Vestea bună este că Comisia Europeană deja a făcut eforturi enorme pentru a reduce termenele necesare pentru um, ca Comisia să vină cu o propunere pe care să o trimite Parlamentului. Și atunci, pentru toate uh, următoarele cazuri, Uh, vom putea scade cele 22 de zile de care Comisia avea nevoie pentru a face o propunere. Deci am reușit să eficientizăm oarecum uh, procedura, dar avem în continuare nevoie uh, de 82 de zile pentru a studia dosarul într-o limbă pe care să o înțelegem, pentru că de multe ori dosarele vin în limbile naționale și atunci ele, documentele trebuie traduse. Dar după ce uh, Comisia a luat hotărârea sa, mai e nevoie de 108 zile pentru ca Parlamentul să treacă prin toată procedura care este specifică și pentru a se lua o hotărâre de finanțare. Acum, ce avem de făcut pentru a um, îmbunătăți funcționarea fondului pe viitor? Există multe elemente bune în acest fond, s-au obținut multe rezultate pozitive, dar sunt și lucruri de modificat. Și ce s-ar întâmpla dacă toate statele membre ar depune dosare? Răspunsul este simplu, am dispare pur și simplu. Am ajuns de la 18 eh, la propunere în primul an de funcționare la 33 anul trecut Anul acesta avem deja 12 și încă 20 mai sunt în așteptare. Deci ajungem curând la limita noastră de la limita capacităților noastre. Vă mulțumesc, domnule director. Vom mai putea discuta cu dumneavoastră despre linia bugetară specifică și despre prevederile specifice pentru IMM-uri. Acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Moran și apoi domnului Portaș, raportor în numele Comisiei de Bugete. Doamna Moran. Mulțumesc, voi fi foarte rapidă și vă voi lăsa pe domnul Porta să tragă concluziile, însă dincolo de toate întrebările și analizele, îmi pun încă o întrebare. Și după această audiere, m-aș bucura dacă am uh, avea acces la reacții sub forma unor e mail sau sub alte forme. Fondul de adaptare la globalizare permite o, da-, o acțiune individuală de sprijinire a salariaților pentru reconversie. Există efecte ale fondului asupra politicii de formare de-a lungul întregii vieți în întreprinderi. De exemplu, există situații în care se solicită um, fondul în situații în care întreprinderile nu au inițiat acțiuni de formare de-a lungul întregii vieți, de exemplu, și pun această întrebare pentru că îmi spun că dacă s-ar uh, iniția acțiuni în cadrul întreprinderilor acțiuni de prevenție, atunci fondul acesta ar fi mai puțin utilizat. Mulțumesc foarte mult, domnul Portas. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc tuturor vorbitorilor care ne-a oferit foarte multe informații, mai ales informații cu privire la diferitele practici și felul în care s-a depus această candidatură de la un stat la altul. Eu cred că prima întrebare pe care o putem pune este de a ști dacă acest fond este cu adevărat necesar. Mai mulți oratori au pus această întrebare și răspunsul meu ar fi că acest fond are o specificitate ceea ce face ca el să fie diferit de Fondul Social European. Chiar dacă multe dintre uh, persoanele care chiar dacă multe dintre mijloacele pe care le folosește acest fond sunt similare cu mijloacele Fondului Social European. Acest fond a fost creat nu numai pentru a ajuta persoanele uh, concediate, ci pentru acele cazuri de concedieri colective și pentru uh, um, regiuni care sunt afectate de crize economică și socială, afectate în ce fel? Prin acest fenomen de concediere colectivă. Deci se dorea darea unui răspuns țintit, orientat o altă caracteristică a acestui fond care îi justifică existența este faptul că lucrătorii care sunt victimele uh, disponibilizării pot să beneficieze de un tratament individualizat, de un um, ajutor individualizat. Unul dintre colegii mei a folosit termenul de laborator și eu cred că această uh, imagine este cea mai uh, potrivită. Și poate că ar fi bine ca cei care deja au beneficiat de acest fond să poată uh, oarecum, într-un sens pozitiv, să contamineze uh, practicile de folosire ale Fondului Social European. Ar fi bine de fiecare dată să se facă un analiz, o analiză de la caz la caz. Ce mai pot să spun uh, pentru a concluziona. Dacă trebuie ca acest fond să continue să existe, da, bineînțeles că el trebuie să continue să existe până cel puțin în anul 2013. Apoi, cred că trebuie să discutăm foarte serios despre posibilitatea ca acest fond să nu fie un fond fără conținut, fără substanță, ci o să aibă o linie bugetară specifică. Repet aici ce a spus colegul meu din Portugalia. Și acest lucru trebuie să devină realitate în următoarele perspective financiare uh, multianuale. Un alt punct care mi se pare foarte important. Eu nu cred că as aceste lucruri, aceste aspecte se găsesc numai într-un anumit sector industrial. Eu cred că durata de timp necesară pentru a mobiliza fondul poate să fie redus. De la momentul depunerii candidaturii până în momentul deblocării fondului, am putea câștiga timp dacă dacă, de exemplu, am avea un timp care se scurge uh, de la notificarea concedierii, nu de la concedierea efectivă. Și nu totul trebuie făcut uh, prin modificarea regulamentului, ci prin interpretarea regulamentului în fiecare stat membru. Și cred că mai pot fi făcute uh, scurtări de uh, durată. Ce ne spune comisia? Ne-a spus exact câte zile se scurg de la un moment la altul. Poate că ar fi bine să avem o procedură simplificată chiar și aici la Parlament pentru a mai reduce numărul de zile necesare pentru tratarea fiecarei uh, propunere ale Comisiei. Uh, cred că am putea să reducem cu până la 50% uh, uh, această uh, durată de timp. Apoi, diferențele între sumele acordate se explică și prin specificitățile fiecărui caz, a fiecărei regiuni și a numărului total de lucrători concediați. Oricum, mai am multe lucruri de spus, dar cred că o să mai avem ocazia să le abordăm. Președinta, mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, uh, uh, stimați colegi de la Comisia de Bugete, pentru faptul că ne-ați invitat la această audiere. Cred că o să putem să uh, tragem concluziile care se impun. Raportorii noștri colaborează foarte bine. Acum ne retragem. <laughs> pentru că dumneavoastră începeți voturile și aveți avantajul că jucați acasă, cum spuneam. Dragi colegi, vă propun să reluăm lucrările Comisiei pentru bugete și uh, vă rog să faceți liniște. Înainte de a trece la ședința de vot, vă amintesc că um, sau la decizii ieri în ședința coordonatorilor în ceea ce privește numirea raportorilor am hotărât că raportorul permanent asupra perspectivelor financiare va fi însărcinat cu raportul asupra mobilizării instrumentului de flexibilitate pentru a sprijini producătorii de banane și Utah Haug, care este uh, specializată pentru agenții, va redacta uh, raportul cu privire la noile tehnologii. I-am uh, încredințat Iutei Haug în calitate de vicepreședinte și raportorul nostru pentru bugetul 2011. Am încredințat deci acestor două persoane sarcina de a reuni raportorii pentru afaceri bugetare și pentru afaceri legislative din toate comisiile în următoarele zile pentru a ne vorbi despre prioritățile comisiilor lor, în așa fel încât să ținem cont de aceste priorități în raportul Sidoniei, care trebuie să fie votat în plenară în luna iunie, raport cu privire la orientările propuse de Parlamentul European ca reacție la proiectul de buget prezentat de comisarul Lewandowski înainte de uh, lectura Consiliului. Am constatat, pe de altă parte, în ceea ce privește trimiterea delegațiilor în uh, misiuni externe, am constatat că avem mulți deputați interesați de delegația care se va deplasa în curând în Palestina și de aceea se epuizează cota pentru alte delegații și ca atare, nu vom avea reprezentanți ai comisiei noastre pentru deplasarea în Islanda. Menționez acest lucru pentru situația în care anumiți deputați care erau interesați de Palestina preferă să se ducă în Islanda pentru a controla fumul uh, vulcanului. În sfârșit, Parlamentul se pregătește să își uh, dea avizul cu privire la proiectul de strategie Europa 2020. Fiecare comisie a Parlamentului trebuie să își aducă contribuția la avizul Parlamentului. Cred că acest aviz va lua forma unei rezoluții prezentate de către președinții grupurilor politice în plenară. Însă rezoluția aceasta trebuie să fie alimentată și am convenit cu coordonatorii pentru ca raportul interimar pe care îl va prezenta Reimer Băgă cu privire la pregătirea revizuirii perspectivelor financiare să fie și contribuția Comisiei pentru Bugete la reflecția cu privire la Europa 2020. Într-adevăr, știți că Consiliul European dorește să finalizeze acest dosar în cadrul reuniunii din luna iunie. Cam Asta ar fi în ceea ce privește reuniunea coordonatorilor. Vă propun acum să începem ședința de votare și să începem cu raportul Helgei Truppel. Information avant qu'on commence à voter, j'ai passé ma nuit à penser à Înainte de vot, vreau să vă spun că toată noaptea m-am gândit la Helga nu e o informație pentru presa de scandal. Este o informație bugetară. De ce? Pentru că eram uh, in, cazat într-un hotel și de la fereastră vedeam această clădire și vedeam inclusiv sala în care se desfășoară reuniunile noastre și am avut insomnii. Toate sările au rămas cu lumina aprinsă toată noaptea. Și toată noaptea m-am gândit la Helga și m-am gândit la bugetul Helgăi care se uh, destramă. Și aș vrea să semnalez personalului administrației Parlamentului că este destul de surprinzător faptul că se face risipă de energie. Practic, uh, se uh, aruncă pe geam banii contribuabililor și se emit și uh, uh, gaze cu efect de seră și sper că în noaptea care va veni, clădirea aceasta va fi cufundată în întuneric. Vă propun să trecem la vot. Aveți lista de votare. Știu că au existat negocieri între grupuri. Vom încerca să facem lucrurile cu calm pentru a nu interveni erori politice. Mi s-a spus că există un număr anormal de ridicat de deputați PPE. Unul în plus. Asta înseamnă că eu nu voi vota. Dacă ar fi fost doi în plus, ar mai fi trebuit să se mai sacrifice cineva. Doi în plus. Doi în plus. Domnul Rubic. E suficient? E suficient? An. Avem o persoană care nu are cartela de votare. Salvador, cum se rezolvă problema PPE-ului? E nevoie de o cartelă de votare? Paul Rubic și cu mine nu votăm și cu asta se rezolvă problema apărută la grupul PPE. Și domnul Argun nu votează și se rezolvă și problema liberalilor. Lista de votare. Amendamentul 1 a raportoarei. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. O abținere. Se adoptă. Amendamentul 2 e o propunere de amendament uh, de compromis A mare. Aveți textul pe lista de votare. Cine este pentru? Nu toată lumea. Să vedem. Ridicați mâinile. Nu toată lumea are cartela de votare, din păcate. 20. Cine este împotrivă? Douăzeci la 15. Amendamentul este adoptat. Putem considera că alinatul 3 este acoperit? Nu prima parte. Amendamentul 2 al doamnei Vertman. S-a solicitat un vot separat și mi se spune că prima parte nu este acoperită. Este partea care merge până la end figures. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. A doua parte acum este acoperită. Amendamentul 3 al domnului Vogan este de asemenea acoperit. Trecem la amendamentul 4 al domnului Trupel. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. Este aceeași majoritate. Amendamentul 6. Mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni. Abțineri? două abțineri, se adoptă de asemenea. Amendamentul 7 al domnului Vogan cu un amendament oral a raportoarei Euh, bon, eh, il y a un amendement oral du rapporteur. Euh, Există un amendament oral a raportoarei și dau cuvântul pentru a explica legătura cu amendamentul domnului Vogan. Mi se spune că raportoarea poate accepta acest amendament, cu excepția ultimei fraze, dar propune integrarea sa în alinatul 14 ca un element care face parte din condițiile pentru a elibera creditele înscrise în rezervă în legătură cu noile posturi create pentru bibliotecă. Domnul Vogn este de acord. Foarte bine. Supun amendamentul care va fi tratat astfel la vot. Cine este pentru? Je pense que c'est la majorité de tout à l'heure. Cred că este aceeași majoritate ca și ceva mai devreme. 21. Cine este împotriva? PP-ul și nu numai. Uit. 18. Vot destul de strâns. Amendamentul oral este adoptat. Amendamentul 8 a raportoarei. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? O abținere se adoptă. Amendamentul 9 a raportoarei. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Nu sunt abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 a raportoarei. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Nimeni? Se adoptă. Salvador Gariga a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la alineatul 17. Sunt mai multe amendamente. Un amendament al grupului nostru și amendamentul 14 al domnului Vogan a fost retras însă l-am uh, preluat ca amendament al PPE-ului. Propunem un text de compromis. Dacă este acceptat de restul grupului, am putea să-l votăm. Îl citesc. Amintește această rezoluție asupra directivelor în privința cărora s-a solicitat deja o evaluare, din, printre care o declarație financiară detaliată care ar rezulta din propunere de creștere am hotărât să introducem în rezervă creditele aferente. În acest caz, am retrage aceste amendamente dacă acesta este votat. Mulțumesc și domnul Vogan și ar retrage amendamentul. Un amendament de compromis al celor două grupuri. Raportorul nostru este favorabil? Raportorul este favorabil acestei propuneri de compromis. Raportoarea arată spre jos, ca în, în uh, jocurile de circ de la Romă. Însă PPE-ul are din nou un alegător în plus, odată cu sosirea lui Damien Abad. trebuie să mai renunțe cineva. Domnul Vos nu votează. Felicit grupul PPE pentru prezența masivă la vot. Însă, iată că suntem cam prea numeroși în momentul votului. Acestea fiind spuse, supun la vot acest amendament de compromis care are un aviz defavorabil a raportului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Mulțumesc. O majoritate netă pentru și amendamentul este adoptat. Amendamentul 15 la liniatul 18 a raportoarei. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16 a raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Două abțineri se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Unul împotrivă. Se adoptă. La alinatul 22, amendamentul 18 al domnului Vertman, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? verzii liberali și domnul Portaș. O majoritate pentru. 19 al domnului Haglund este compatibil cu 18. Putem să-l supunem la vot. Nu știu care este părerea raportoarei. Doamnă raportor, aveți o părere în privința amendamentului 19? Cred că este o chestiune foarte cu importanță politică. Eu un recomand abținerea. Ce spune Comisia? Cine este pentru? Trebuie să numărăm. pentru că nu este foarte clar. Cine este împotrivă? Nouăsprezece împotrivă și abținerea raportoarei se respinge. Trecem la amendamentul 20 al doamnei Holmeier. Cine este pentru? Raportarea este pentru. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Nu sunt abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 al doamnei Holmeier este vădat în două părți. Prima parte se oprește la The Finance Assistance Statutes. Raportarea este împotrivă. Prima parte a amendamentului 21. Cine este pentru? Numărăm. Nu e mult. Cine este împotrivă? se respinge. A doua parte are un sens. Supun la vot a doua parte, Welcomes până la Property Strategy. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Ceva mai multe persoane. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. O majoritate clară pentru. A doua parte este adoptată. Amendamentul 22 este supus aceluiași tratament, este împărțit în două. Prima parte, calls for până la in future. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Raportorul este pentru. Până la transparency. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Liberalii. Abțineri. Nu sunt abțineri. Izolarea liberalilor nu le permite să câștige vocul. Doamna Holmeier câștigă votul. Amendamentul 23 s-a retras. Alinatul 26. 24 al raportoarei. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Nu sunt abțineri, se adoptă. 25 cade, 26 este compatibil. Alineatul 27, amendamentul 26 al domnului Vogan. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Nu sunt abțineri, se adoptă. Alineatul 32, amendamentul 27 al domnilor Haglund Alvaro cu amendamentul oral care îl modifică. Aveți textul? În aceeași anexă, pentru a include rapoartele EMAS, mai multe informații cu privire la amprenta de carbon al, a clădirilor Parlamentului de la Strasburg, Bruxelles și Luxemburg, precum și ă, transportul și călătoriile. Cine este pentru? 23. Cine este împotrivă? Majoritatea este pentru. Amprenta ecologică nu interesează PPE-ul. 27 se adoptă. 28 a raportoare. Amendamentul 28. Cine este pentru? Trebuie să se numere. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. 99 trebuie supus la vot. În totalitate. Nu. Trebuie un vot pe părți. Prima parte. Până la without changing the current rules. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Prima parte se adoptă. A doua parte se elimină ultima frază, raportoarea este împotrivă, deci vrea să se mențină ultima frază. Cine este pentru această suprimare? Trebuie să numărăm. pp ul liberalii, și unii conservatori. 17, 18. Cine este împotrivă? Socialiștii care se trezesc. Seventeen. Sixteen. Seventeen. 16 împotrivă, 17 pentru, 16 împotrivă. A doua parte este adoptată, fraza este eliminată. Amendamentul 30 al domnului Vogan este compatibil, raportul este pentru, cine este pentru? Trebuie să numărăm din nou. Cine este pentru amendamentul 30 al domnului Vogan? stânga plus liberalii. Șaptesprezece. Cine este împotrivă? trebuie să începem din nou. Cine este pentru acest amendament? Se adoptă. 21 de voturi pentru. 31 al domnului Haglund. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 a raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. 33. Primele două părți ale amendamentului 32 cad. Trebuie să votăm ultima parte. The service is responsible până la the year. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 19 pen, împotrivă, nu sunt abțineri, se respinge. Haideți să verificăm încă o dată. Toată lumea are cartela de vot? Tout le monde a sa carte? Oui. Mais alors votons. Toată lumea are cartela? voi atunci să votăm. Bon. Donc, je mets au voix la dernière partie de l'amendement 33 de... Supun la vot ultima parte a amendamentului 33 a domnilor Haglund și Alvaro. S-a deschis votul. Eu nu votez, am uitat. Votul s-a închis. Rezultatul votului. 21 de voturi pentru, 19 împotrivă. PPE-ul a votat împotrivă. Pentru. 20 la 19 atunci. Amendamentul acesta este adoptat. Trecem la alineatul 40. Amendamentul 34 al Helgei Truppel este favorabil. Cine este pentru? Împotrivă. Votăm electronic. S-a deschis votul. Eu nu votez. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 35 se respinge, s-a retras. 36 cade, pentru că s-a adoptat 34. Trecem la 37 al domnului Vogan, în două părți. Prima parte, care se termină cu Highlights Urgency. Raportul este pentru. Cine este pentru? Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. A doua parte, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Majoritatea împotrivă. Se respinge la 38, amendamentul domnului Fernandes în două părți. Prima parte se oprește la requests, the deep and the study regarding fixed costs. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Majoritatea. Cine este împotrivă? Abțineri. Prima parte este adoptată. A doua parte, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Majoritatea. Cine este împotrivă? Raportorul, grupul său, se adoptă. A doua parte este adoptată. 39 s-a retras, ultimul amendament al doamnei Trupel. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. Vot final poate direct electronic. Eu nu votez, s-a deschis votul. Mulțumesc. S-a închis votul. Suspans. 36 pentru 4 împotrivă și nu sunt abțineri. O felicităm pe Helga Trubel. Conform regulii, anexăm la vot declarația adoptată în cadrul trilogului cu Consiliul și Comisia, pe care o citesc, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au luat notă de preocupările exprimate de Curtea de Justiție și de secretarii generale ai Curții de Conturi, ai Comitetului Regiunilor și ai Comitetului Economic și Social, în scrisoarea transmisă Secretarului general al Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la noua procedură bugetară și cu privire la uh, Comitetul de Conciliere. Instituțiile sunt invitate să transmită Comitetului de Conciliere observațiile cu privire la impactul poziției Consiliului și al uh, amendamentelor Parlamentului European. Declarație comună, deci, cu privire la proiectul de buget uh, și estimările celorlalte instituții. urmează să votăm propunerea Iutei Haug, trei avize cu privire la autoritatea bancară, autoritatea pentru achiziții și autoritatea pentru companiile de asigurări și pensii. Poate că putem să le votăm în bloc. Dacă nu are nimeni nimic împotrivă, putem să votăm în bloc aceste trei avize. No, Iuta? Nur ganz kurz. Um, die, die Änderungsanträge, die mündlichen... Pe scurt, amendamentele orale au reieșit din discuția noastră și sunt de cele mai multe ori răspunsuri la întrebări. Salvador anunțase asta deja și anume că PPE-ul dorește să aibă întotdeauna același amendament și Giovanni Colino îl depusese. Grupul socialiștilor apoi a depus un amendament uh, oral pe care noi l-am primit în scris, dar aș dori să fac un amendament la acest amendament oral, astfel încât să urmăm aceeași linie uh, împreună cu Ryan, Reimer Böge. -am, am vrea să nu se cheme midterm review, ci numai review, adică să fie numai o revizuire, nu revizuirea intermediară. Astfel încât formularea să fie și se solicită o revizuire și așa mai departe. Și așa suntem coerenți cu toate celelalte uh, formulările. Bun, acum putem vota în bloc. Bine, atunci votăm în bloc cu acest amendament oral al Iutei. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Nu sunt abțineri. Deci cele trei avize sunt adoptate și o felicităm pe Iuta. Apoi, trebuie să votăm proiectul de aviz al lui Giovanni Lavi, ce privește viitorul PAC, dacă va exista un viitor, după anul 2013. Avem câteva amendamente. Vă rog să luați lista de vot. Amendamentul numărul 1 a prietenilor noștri liberali. Raportul este favorabil. Cine este pentru? Împotrivă. Un vot împotrivă. Abțineri nu sunt abțineri. Se adoptă. Apoi, considerentul C, trei amendamente. Primul amendament Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Două voturi împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 3 al domnilor Abad și Gruni este caduc pentru că al doilea a fost adoptat. În schimb, trebuie să votăm amendamentul 4. Cine este pentru? Atunci, haideți să verificăm prin vot electronic. Le vote est ouvert, le vote est clos. S-a închis votul. Eu n-am votat. Mașina nu reușește să facă calculul. A, pe mașina mea nu se afișează nimic, deci 15 pentru 23 împotrivă se respinge. Amendamentul numărul 5 a doamnei Grălie. Raportarea este pentru. Cine e pentru? Multă lume cu excepția grupului doamnei Grălie. Cine este împotrivă? Ah. Abțineri. Nu sunt abțineri, deci se adoptă. Doamna Grălie a depus și amendamentul numărul 6. Avem un vot pe părți. prima parte, care se termină cu figure, nu avem un aviz din partea raportorului, a este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Verzi se opun. Abțineri? Deci această primă parte este adoptată. A doua parte, raportorul este împotrivă. Se termină cu farmers. Cine este pentru? împotrivă dreapta și o parte din stânga și se respinge. Amendamentul 7, tot doamna Grălie, care este foarte activă pe acest dosar, tot vot pe părți. Prima parte, care se termină cu URS GDP. este, raportor, mă scoate, este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Vezi se abțin. Prima parte adoptată. A doua parte se termină cu emphasizes products. Cine este pentru? Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu se mai afișează nimic pe ecranul meu. Am văzut ceva gen 15 pentru 19 împotrivă, dar haideți să reîncepem. S-a deschis votul din nou. S-a închis votul. 12 voturi pentru, 20 împotrivă. Deci se respinge această a doua parte. Amendamentul 8, tot a doamnei Grălie. Raportul este pentru. Cine este în favoarea? Împotrivă? verzi și liberali, dar sunt minoritari. Deci se adoptă amendamentul 9 al liberalilor. Raportorul este pentru. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compatibil cu amendamentul 10 al doamnei Grălie, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Vot pe părți. Prima parte, care se termină cu while common. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă prima parte. A doua parte. Raportorul nu este de acord. Se termină cu insuring scissors. Cine este pentru? Împotrivă. Majoritatea sunt împotrivă. Se respinge. Amendamentul 12 a doamnei Durand. Nu mai este caduc pentru că amendamentul 11 a fost adoptat numai pe jumătate. Considerăm că este sau nu caduc? <laughs> Jumătatea doamnei Duran, cade. Cu alte cuvinte, soțul doamnei Duran, poate. Poate raportorul să ne spună dacă amendamentul 12 este considerat caduc sau nu? Mi se spune că da. Da, ne pare rău, doamnă Diura. Amendamentul 13 al doamnei Vertman, care este compatibil cu amendamentul 11. Raportorul se opune. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? se respinge pentru că majoritatea sunt împotrivă. Acum votăm amendamentul oral A mare al raportorului Bănuiesc. Îl aveți în anexă. După cuvintele este necesar să adăugăm să evităm o renaționalizare a politicii agricole comune și să asigurăm o finanțare adecvată și onestă a CAP. Cine este pentru? Împotrivă. Liberalii și alți câțiva abțineri. Abținere din partea verzilor. Deci se adoptă. Acum, alineatul 3A, amendamentul 14 a domnului Holmer, Cine este pentru? Împotrivă. Vot electronic. Îmi cer scuze, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Je ferme le vot. S-a închis votul. 19 pentru, 20 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Doamna Wertmann și alți câțiva. Cine este împotrivă? Majoritatea. Se respinge. Alineatul 4. Amendamentul de compromis B pentru a înlocui amendamentul 16 și 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Patru abțineri. Se adoptă. Și înlocuiește amendamentele 16 și 17. Amendamentul 18 al doamnei Dura. Cine este pentru? Foarte puțină lume. Cine este împotrivă? Foarte multă lume. Se respinge. Amendamentul 19, aceleași autoare. Cine este pentru? Aceeași. Împotrivă. Aceeași. Deci și acesta este respins. Amendamentul 20 al doamnei Jensen, dar care este caduc. A. Nu, votăm. Cine este pentru? Cine este pentru aceeași plus liberare? Deci președintele reia că este un amendament al doamnei Iense și care este susținut și de doamna Durand. Dar acum să vedem cine este împotriva acestui amendament. Grosul trupelor este împotrivă. Deci 12 este respins. 21. Cine este pentru? Vot electronic, vă rog. S-a închis votul. 23 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. Deci 22 este caduc. Alineatul 6, amendamentele 23, 24 și 25 sunt înlocuite de amendamentul de compromis C. Cine este pentru acest amendament de compromis? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trebuie să mai votăm amendamentul 26 a doamnei Jensen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt abțineri. Amendamentul este adoptat. Votăm acum pe cale electronică. Pentru versiunea finală a raportului s-a deschis votul. S-a închis votul. ...33 de voturi pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri. Felicitări raportorului nostru, domnul Lavia. Acum, trecem la punctul 18, la nu are vreun transfer la punctul 19, domnul Manca nu are nici el un transfer de propus, însă trebuie să votăm acum raportul lui Vladimir Manca despre bugetul rectificativ numărul 1 per 2010 al Parlamentului. și votăm în niște condiții puțin speciale, deoarece chiar în momentul de față Coreperul votează și el. Avem două soluții. Cea care respectă regulile cu strictețe și anume să așteptăm antivotul coreperului. Dar nu aceasta este soluția pe care vă propun eu. În schimb, vă propun să votăm știind că destinul votului nostru va depinde de ce va vota coreperul. În ultimele zile, raportorul și președinția au ținut legătura cu Coreperul și avem toate motivele să credem că votul lor va uh, fi, va merge în același sens cu votul nostru. Astfel, am putea deja să avem votul în plenară în luna mai și să aplicăm prevederile din acest buget rectificativ de la 1 iunie, cu o lună întârziere față de ce speram noi la început pentru că este vorba despre o suplimentare a, a, a mijloacelor suplimentare ale Parlamentului pentru a face față a, uh, a, uh, sarcinilor crescute ale Parlamentului. Dacă astăzi nu votăm, a, uh, pierdem și mai mult timp. Coordonatorii erau de acord cu mine, de aceea vă rog să votăm astăzi cu rezerva rezultatului votului de la Coreper. Nu sunt amendamente. Nu, îmi cer scuze, spune președintele, este un, avem un amendament al Helgei Trupel care cere cuvântul pentru a-l prezenta. Monsieur le Président, I just wanted to explain... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să explic de ce am depus acest amendament. În grupul meu are loc o mare dezbatere pe această temă, poate la fel ca în celelalte grupuri, și am depus acest amendament pentru a da ocazia celor care sunt împotrivă să-și uh, exprime uh, voința politică. Eu personal sunt pentru, dar uh, am avut tocmai aceste motive pentru a depune amendamentul în cauză. Președintele, mulțumesc, Helga. Raportorul vrea să spună dacă este pentru sau împotriva acestui amendament. skupine presne to isté, čo ste povedali dnes, aby sme dnes hlasovali. Ieri am uh, propus același lucru grupului meu politic pe care l-ați propus dumneavoastră, să votăm astăzi acest uh, buget. Am numai două remarci. În cazul în care aprobăm acest uh, buget acum, în plenul din mai, vom avea o creștere mai mică cu un milion de euro. Cred că asistenții sunt 1,1, iar apoi la personal vom avea o reducere și asta va avea un impact asupra bugetului din 2011. atunci suma va fi mai mare decât în uh, proiectul propus. Vă mulțumesc, cred că este Uh, necesar să votăm astăzi acest uh, proiect. Quel est votre avis sur l'amendement de Madame Trup? Mulțumesc, domnule raportor. Uh, ce credeți despre amendamentul doamnei Trupele? Deci sunteți împotrivă. Domnul Fernand a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi suntem de părere că ar trebui să votăm astăzi. Oricum, suntem în întârziere într-o întârziere datorată de alte instituții, nu de către a noastră și cred că soluția trebuie uh, găsi, problema trebuie soluționată cât se poate de rapid. Cred că ați acționat în mod corect, domnule președinte, prin faptul că ați uh, luat această decizie la reuniunea coordonatorilor. Suntem împotriva propunerilor verzilor în ceea ce privește amendamentele, pentru că angajamentele pe care ni le-am luat trebuie să ni le și păstrăm. Bine, trecem la vot. Supun la vot amendamentul unic depus de doamna Trupel cu aviz defavorabil al raportorului. Cine este pentru? Aveți dreptul, domnule Alvaro, deși pe dumneavoastră trebuie să vă numărăm. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. O abținere se respinge. Votăm proiectul de rezoluție. Hmm? Mai întâi votăm raportul, spune președintele. Poate putem vota electronic, ca să-i dăm un caracter mai solemn. S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri și îl felicită pe domnul Manca. Acum, mai multe scenarii există. Dacă Coreperul nu votează, ceea ce este foarte posibil, pot să hotărească să amâne votul, atunci eu nu pot să trimit rezultatul votului nostru în plenară, pentru că Consiliul trebuie să se pronunțe înaintea noastră. De- în cazul foarte uh, uh, posibil ca, în care Coreperul a votat, atunci putem să respectăm calendarul anunțat. Vot în plenara din mai și intrare în vigoare la 1 iunie. Dar dacă Coreperul a votat altfel, atunci trebuie să organizăm o conciliere. Și mi se spune că ha, Coreperul a hotărât să nu voteze astăzi. Deci, punem votul nostru la rece, la frigider. Salvador. Bueno, esa, esa información desde luego no nos la esperábamos ninguno, pero en cualquier caso... Da, această informație nu ne surprinde chiar atât de tare. Va exista un consiliu extraordinar cu privire la transport în curând și sper că atunci uh, Consiliul va, ne va acorda un vot pozitiv. Dar e nevoie de o nouă reuniune a Coreperului pentru ca un subiect să, să ajungă pe agenda ministrilor drept punct A, e nevoie de un nou coreper. O întrebare. dacă se amână votul din plen, cum, ce se întâmplă cu bugetul rectificativ? Uh, este um, valabil retroactiv de la 1 mai? Porteur et moi... Tare mie că nu, spune președintele. Eu și raportorul credem că nu. Asta, bineînțeles, înseamnă economii la buget. Haideți să nu ne descurajăm și continuăm ordinea noastră de zi. Am încheiat sesiunea de vot. Ah, scuze, scuze. O întrebare orală. Deja ieri am evocat acest punct. Raportorul ne-a trimis o, o ultimă versiune a întrebării orale după ce a primit numeroase contribuții, mai ales din partea grupului socialist și dau cuvântul lui Goran Ferm, care a solicitat cuvântul. Thank you very much. Um, we have Vă mulțumesc. Noi am propus lui Reimer Böge două modificări ale textului său și cred că va fi de acord cu ele. Motivul pentru Prima modificare ar fi că mi se pare în continuare important să arătăm că această întrebare orală nu este legată numai de um, tratatul de la Lisabona, ci de uh, problematica generală în acest uh, domeniu. Propunem ca în titlul uh, întrebării să punem un punct după 2013. Acceptăm cu formularea uh, review cu toate că am fi vrut revision, dar acceptăm această formulare și atunci textul ar fi Review of the Multi-Annual Financial Framework 2007-2013. Uh, Punct. Deci revizuirea cadrului uh, financiar multianual 2007-2013. Dacă ne uităm la aliniatul care începe cu um, The Lisbon Review, penultimul aliniat, vedem că există o paranteză la final care poate arăta ca și când am vrea să schimbăm raportul cu privire la funcționarea IA, uh, ceea ce nu este posibil pentru că nu este raportul nostru. Am sugerat așadar o modificare lingvistică astfel încât acest aliniat să fie așa. The Lisbon Review has to include technical and political adjustment of the existing IAA and MFF based on the report of the functioning of the IAA și așa mai departe. Înseamnă același lucru, dar practic este puțin mai clar. Mulțumesc și văd că raportorul nostru este de acord cu aceste două sugestii. Foarte bine. Nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul. Putem considera că... A? Domnul Portaș, mai doreați să luați cuvântul, nu? A, e de acord. A ridicat mâna să spună că este de acord. Deci supun la vot această întrebare orală. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Un vot împotrivă? Nu sunt abțineri. Îl felicit pe raportorul nostru și pe toți membrii comisiei care au participat la redactarea acestei întrebări orale. Acum chiar cred că am terminat cu voturile. Și ne mai rămân câteva puncte pe ordinea de zi. Punctul 21. Ajutorul acordat producătorilor de banane. Am avut deja un schimb de opinii destul de rapid la Strasburg, dar jumătatea membrilor comisiei nu erau prezenți din cauza vulcanului și nu au putut să participe la această dezbatere intensă pe tema bananelor. E vorba despre un proiect de buget rectificativ numărul 2 per 2010. Raportorul este așadar uh, Laslo Surian. Laslo mai vrea să ne mai spune ceva? Domnule raportor, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, pe scurt, mi-am exprimat uh, poziția la Strasburg și aceasta era negativă în acest sens Uh, nu cu privire la banane, ci cu privire la propunere și amendamente. În glumă am spus că uh, banana are o formă care seamănă cu domnul Laslo Surian caută cuvântul, dar um, este o cheltuială în plus. Cred că instrumentul este făcut pentru a gestiona aspectele noi. O parte din instrumentul de flexibilitate este utilizat conform uh, propunerilor făcute de noi, dar este într-un procentaj scăzut. Propunerea uh, se face referire, de exemplu, la proiecte pilot. Să eliminăm proiecte pilot care au fost aprobate acum câteva luni, poate să ucidă aceste proiecte. Așadar, cheltuielile pentru proiectele pilot care rămân pot să fie atât de mici încât să distrugă întreaga idee. Nu este înțelept să utilizăm banii în alte scopuri. Conform unor zvonuri, Consiliul nu ar fi foarte mulțumit să ofere niciun bănuț din rezerve. Așadar, opiniile vor fi diferite în Consiliu și la Parlament. În astfel de cazuri, conform noilor reguli, cea mai bună soluție este să nu existe un acord și să existe o nouă propunere din partea Comisiei. Uh, aș vrea să informez pe colegi, pe colegii care nu au fost la uh, Strasburg că nu am avut uh, poziții împotriva acestei idei. Până acum îmi mențin această poziție. Și anume, să așteptăm să vedem care vor fi rezultatele la Consiliu și în momentul în care vom cunoaște poziția lor, să luăm noi o decizie. Și dacă ei nu sunt dispuși să utilizeze instrumentul de flexibilitate, atunci propun să nu avem niciun acord. Însă dacă poziția Consiliului este diferită, ne vom răzgândi și noi. Cred că n-ar trebui să votăm acum, tocmai din aceste motive. Da, oricum nici nu era prevăzut un vot. Domnul Prezachi, care reprezintă comisia, a cerut cuvântul și cum mai înainte i-am refuzat acest drept, acum uh, apărarea ia cuvântul, în mod excepțional. Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să introduc acest buget rectificativ. Amintesc că în septembrie 2009 Comisia a prezentat o scrisoare rectificativă care includea, printre altele, o nouă linie pentru măsurile de sprijin pentru țările producătoare de banane, țările ACP producătoare de banane, care vor fi afectate de reducerea tarifară propusă în cadrul acordului la care s-a ajuns în negocierile multilaterale. La momentul respectiv, Comisia anunțase deja că există aceste negocieri în curs cu implicații bugetare, implicații care nu erau cunoscute încă pentru că acordul a intervenit la mijlocul lunii decembrie. Comisia a avertizat în privința posibilor implicații bugetare și în bugetul pentru anul 2009, 2010, pardon, exista o marjă de 75 de milioane disponibilă. În acordul care a intervenit după adoptarea bugetului pentru anul 2010, Comisia încerca să identifice sursa de finanțare a acestor măsuri care costă 190 de milioane pentru perioada 2011-2013 75 de milioane sunt prevăzute în anul 2010, pentru că va fi primul an în care țările ACP producătoare vor suporta efecte negative mai puternice, pentru că asupra acestui an se concentrează reducerea tarifară și va dispărea, deci, preferința de care beneficiază aceste țări în primul an. Acordul interinstituțional prevede acest lucru și Comisia a identificat posibilitățile de redistribuire în timpul anului. O parte din uh, aceste redistribuiri provin din programul de dezvoltare a țărilor terțe, o parte din facilitatea alimentară. În 2009 se avansase o parte a cheltuielilor în 2010 se eliberează o sumă corespunzătoare și Comisia propune finanțarea a jumătate din programe în cei patru ani prevăzuți și propune să se utilizeze 76 de milioane drept marjă pentru perioada 2010-2013 și de asemenea să mobilizeze instrumentul de flexibilitate într-un procent de 18,3 milioane. Aceasta este uh, logica propunerii comisiei. Există și un, uh, o problemă de calendar. 2010 va fi anul în care va exista un impact asupra țărilor ACP respective și atrag atenția membrilor acestei comisii în privința nevoii de a ajunge la o soluție acceptabilă de către toate părțile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Prezentarea a fost foarte clară. E vorba despre sume foarte importante și după cum a arătat raportorul nostru, avem un buget atât de restrâns și o asemenea absență a marjei de manevră, încât uh, oricare ar fi uh, temenicia solicitării uh, pune probleme politice extrem de delicate care trebuie analizate în cooperare cu comisiile competente ale Parlamentului comisiile care urmăresc relațiile cu, ACP, cu țările ACP-ului, mai ales Comisia pentru Dezvoltare. Și fac observații pe care am făcut-o deja cu coordonatorii. Trebuie să ne organizăm mai bine la nivelul Parlamentului și în special Comisia pentru Bugete trebuie să se organizeze mai bine pentru a supraveghea de aproape ceea ce în vocabularul bugetar se numește o amenințare. O amenințare cu o cheltuială. Așa se numește în Franța. Presupun că e același lucru în toate țările. În Franța, în orice caz, Ministerul pentru Buget monitorizează în permanență riscurile de promisiuni, decizii făcute de alte ministere decizii sau promisiuni care au consecințe bugetare. Astfel de decizii și promisiuni se numesc amenințări. Ei bine, după cum putem constata, suntem înconjurați de amenințări. Ori de câte ori există un Consiliu European, există și riscul unui anunț răsunător de acest tip. Și bineînțeles că nu avem niciun fel de control asupra Consiliului European și asupra pregătirii lucrărilor acestuia. Ceea ce, după părerea mea, este o problemă care va trebui abordată de autoritățile competente ale Parlamentului odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Până acum, singurul interlocutor juridic și politic al Parlamentului era Consiliul Miniștri, de Ministri. Odată cu Tratatul de la Lisabona, Consiliul European devine o instituție și, în lucrările sale, ia din ce în ce mai mult decizii. Nu mai este vorba doar de orientări politice, ci de adevărate decizii. Nu în sensul juridic al cuvântului, dar în sensul politic al cuvântului. Consiliul European se întrunește din ce în ce mai des, ia tot mai multe decizii și face din ce în ce mai multe anunțuri, inclusiv în domenii care țin, de fapt, de competența Parlamentului, cel puțin în codecizie. Și deci trebuie să găsim mijlocul de a transmite Consiliului European opinia noastră pentru ca Consiliul să poate să își uh, asume pozițiile în cunoștință de cauză și asumându-și responsabilitățile. Ori, la ora actuală, nu așa stau lucrurile. Trebuie să găsim mijloace de a ne aduce contribuția în timp util. Pe lângă Consiliul European, Comisarii fac în fiecare săptămână declarații, negociază cu parteneri externi sau în cadrul unor reuniuni internaționale. Van Rompuy, de exemplu, s-a deplasat la Washington, a participat acolo la conferința convocată de președintele Obama cu privire la dezarmarea nucleară și lupta împotriva terorismului nuclear, a pronunțat un discurs foarte frumos și în acest discurs a angajat că Uniunea Europeană va sprijini financiar eforturile pe care le-ar putea face anumite țări pentru a lupta împotriva proliferării nucleare. Declarație destul de interesantă și puțin surprinzătoare. Iată deci că asistăm la o negociere a Comisiei Europene și domnul director are dreptate să amintească că eram informați deja din toamna anului trecut Înțelegem foarte bine care este miza și cred că în ceea ce privește sensul și concluziile acestei declarații există un acord al instanțelor competente din Parlamentul nostru, însă această declarație comportă și un aspect bugetar care pune probleme majore. Vom vorbi cu coordonatorii, însă în orice caz mie mi se pare că va trebui să ne organizăm ca să fim mult mai eficace atunci când vine vorba despre monitorizarea permanentă a negocierilor în curs, a procedurilor în curs, a declarațiilor care pot fi făcute și care pot reprezenta amenințări bugetare. În așa fel încât să ținem cont de toate acestea în lucrările, în reflexiile, în propunele, în rapoartele și în amendamentele noastre. Și acum las Surian pentru o ultimă intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, nu îmi amintesc că să fi folosit cuvântul bumerang în intervenția mea. Vreau să subliniez ceea ce tocmai ați spus. Cred că propun într-adevăr un proiect pilot. Un proiect pilot care vizează reacția noastră care poate fi nu. Fără a intra în detalii. Dacă toate aceste personalități și aceste instituții cheltuiesc bani din bugetul european fără autorizație și dacă presupun că vom găsi noi o soluție, situația nu se va schimba niciodată. Sigur că aceasta este o chestiune măruntă în comparație cu altele. Și dacă suntem prea duri, îngreunăm viața anumitor țări mici. Europa are multe obligații și nu am nimic împotriva acestor țări mici. Cred că ideea generală este corectă de a acorda o formă de compensare, însă felul în care este aplicată această idee este prost. Și aceasta din motivul pe care l-ați explicat. Unele persoane consideră că pot face promisiuni fără a avea autorizare. Iar noi suntem reduși la rolul de slujitor. Chiar și într-o țară în care primul ministru se bucură de o majoritate vastă, primul ministru respectiv nu poate face promisiuni fără a avea în vedere și contextul bugetar. Putem să ne gândim la exemplu francez. Și nu există un mecanism clar de procedură la ora actuală. Ce putem face? Nu mă aștept la o nouă propunere din partea Comisiei. Mă aștept însă la negocieri pentru a vedea cum putem împiedica să se cheltuiască bani din Parlamentul European, banii din bugetul european, cu reducerea bugetului, pentru că este inacceptabil. Iată de ce cred că este foarte important chiar mai important decât bananele sau solidaritatea internațională. Aș vrea să găsim o soluție și soluția nu depinde doar de aspectele bugetare. Pentru că se pot găsi niște fonduri, însă doar dacă începe o negociere reală între autoritățile relevante pentru a preîntâmpina astfel de situații se poate găsi o soluție. E nevoie de o decizie comună asupra acestei chestiuni. Sper că Comisia pentru Bugete va susține această abordare. Trebuie să fim fermi și să fim critici folosind argumentul solidarității și să fim uh, precauți atunci când se folosește argumentul solidarității, care este corect, însă care are un preț. Mulțumesc. Ajungem la punctul 23, un alt proiect de buget rectificativ, numărul 4, care, după părerea mea, pune de asemenea un pro o problemă de principiu extrem de interesantă. Conform unei practici foarte răspândite, Comisia ne propune să constatăm că executarea bugetului 2010 duce la un excedent de 2 miliarde, 2,3 miliarde și propune ca acest excedent să fie trimis înapoi statelor membre. Vă amintesc că la sfârșitul anului trecut, în cadrul pachetului de negocieri cu Consiliul cu privire la bugetul pe anul 2010, am uh, vărsat 3 uh, miliarde de euro excedent statelor membre. Și cred că în contextul actual pe care l-am uh, menționat, tensiuni bugetare extreme, absența unei marge de manevră, în contextul actual, așadar, este puțin surprinzător că se propune să se verse acest excedent statelor membre în mod automat. Fac legătura cu ceea ce s-a discutat în prima parte a acestei dimineți, fondul de adaptare la globalizare. După un început eh, dificil a atins eh, un ritm de croazieră și vor exista probleme de finanțare foarte curând și deplângem de asemenea faptul că acțiunile fondului de adaptare au fost finanțate aproape de fiecare dată prin uh, făcându-se apel la fondul social. Constatăm însă că în fiecare an există sume excedentare provenite de la fondurile structurale și uneori de la bugetul agricol, sume excedentare care sunt trimise înapoi statelor membre. Cred că asta pune două tipuri de probleme. O problemă pe care o cunoaștem foarte bine și în privința căreia se lucrează, domnul Cotmanis și alți membri lucrează la această problemă și anume cum ne putem asigura că banii din buget sunt mai bine cheltuiți și că previziunile făcute în bugetul inițial corespund realității, în așa fel încât să putem face proiecte. Și a doua problemă este dacă într-adevăr se justifică trimiterea în țările membre a excedentelor apărute la sfârșitul anilor, anului. Votăm un buget al Uniunii Europene care este un buget virtual, care este foarte departe de ceea ce se întâmplă în realitate în momentul execuției. În fiecare parlament național se poartă dezbateri foarte aprinse legate de politica europeană. Cu toții spun că contribuie prea mult la bugetul european și că nu primesc suficient uh, din partea bugetului european, însă toate aceste dezbateri se poartă pe baza previziunilor de la începutul anului, care până la urmă diferă destul de mult de realitate în privința anumitor țări contribuitoare mai ales. Raportorul ne va spune ce părere are despre toată această chestiune, însă dacă avem posibilitatea juridică de a face propuneri alternative cu privire la utilizarea acestor excedente, eu unul sunt gata să deschid o dezbatere politică în cadrul Comisiei pentru Bugete pentru ca doctrina noastră asupra acestui subiect să fie clarificată, un subiect care devine destul de important în acest context. Domnule raportor, aveți cuvântul. Elnök úr, a válaszom két részre bomlik. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă voi răspunde în două părți. În primul rând, aș dori să vă amintesc de faptul că de ani de zile a devenit o practică să se uh, returneze acest excedent. Cred că putem încheia această problemă cu o discuție nu foarte intensă. Există excedent, uneori mai multe, alteori mai puține miliarde și banii, trebuie să, și banii se întorc. Până acum nu am avut posibilitatea să creăm rezerve. Însă, într-adevăr, ne aflăm într-o nouă poziție acum. Suntem într-o situație nouă care reiese de pe urma creierii fondului, uh, fondului pentru adaptare la globalizare. Am ajuns la concluzia că suntem într-o situație extraordinară și dacă am deschis această cutie a Pandorei, și anume de a ajuta oamenilor din regiunile afectate prin intermediul acestui fond, să-i ajutăm așadar pe cei care suferă de pe urma crizei, iată, avem de-a face cu o creștere foarte mare a necesităților. Iar aceste excedente sunt gândite tocmai în acest sens. Acest fond virtual pentru globalizare, așa a fost și prevăzut să se uh, să i se aloce 500 de milioane din excedente. Cred că trebuie să extindem acest fond cu o bază juridică adecvată, pe care nu o putem crea acum. Putem să purtăm o discuție extraordinară și foarte intensă cu privire la returnarea excedentelor către statele membre, dar eu cred că n-ar trebui să trimitem banii înapoi, ar trebui să utilizăm această oportunitate pentru a face puțină ordine. Logica este aceeași ca și la punctul anterior de pe ordinea de zi. Trebuie să îmbunătățim procedura. Aceste excedente, de cele mai multe ori, din păcate, vin din fondurile structurale. Și de multe ori este o situație inacceptabilă. De ce spun asta? Pentru că Comisia prevede în, as, în așa fel bugetul încât uh, necesitățile statelor membre să fie prevăzute în aceste fonduri structurale. Aceleași state care au solicitat alocarea acestor sume nu le absorb și este, iată, o, un punct uh, slab al sistemului. În al doilea rând, avem și de-a face cu o problemă ce ține de piață, mai ales când este vorba de sectorul agricol. Știm cu toții că există și că s-a că trebuie să se creeze o, o anumită marjă de manevră pentru sectorul agricol. Dar dacă nu intervine situația cea mai gravă posibilă, ne mai rămân bani la dispoziție. Vă amintiți că am uh, finanțat Galileo din aceste excedente și toată lumea și-a dat cuvântul și a promis că nu o să se mai întâmple niciodată și că a fost un eveniment unic, dar în fiecare an există noi idei uh, cu privire la ce putem face și ajunge să fie o practică stabilită. Ar trebui să pledăm pentru a nu avea excedente. Ar trebui să putem planifica mai bine și să putem aplica mai bine bugetele. Iar acolo unde există excedente, cum ar fi în sectorul agricol, ar trebui să inițiem un sistem care să se referă la aceste uh, plăți, aceste restituiri către statele membre. Cred că ar trebui să ne gândim la asta, să facem schimb de idei cu privire la asta, dar nu aș vrea ca acest sistem actual Cred că această uh, propun, propunere nu trebuie să fie uh, perpetuată. Banii trebuie să se ducă înapoi la statele membre. Foarte bine. Atunci o să vedem, din punct de vedere juridic, dacă noi avem posibilitatea să amendăm un asemenea proiect de buget rectificativ și dacă avem posibilitatea să alegem momentul în care vrem să-l adoptăm. Pentru că evident că există niște termene precise. E vorba de credite de plată. Dacă înțeleg eu bine lucrurile, în ipoteza în care am putea să respingem acest uh, proiect rectificativ, banii nu pot să fie folosiți la nimic altceva. Nu e vorba despre niște sume care pot fi uh, folosite ulterior. Și atunci se pune întrebarea, putem oarecum să luăm, hai să nu spunem o static, dar așa, să luăm drept exemplu acest proiect de buget rectificativ pentru a arăta Consiliului că atunci când spune că nu are nicio posibilitate de a finanța uh, uh, rectificarea lui bugetul european, de fapt are posibilități pentru că există această rezervă și atunci cheltuielile lor nu ar crește. Deci mai degrabă există venituri neașteptate, dar cheltuielile nu cresc. Mulțumesc, domnului raportor, pentru punctul 20. Am trecut oarecum rapid în revistă acest punct. Era raportul domnului Manca. Am primit documente suplimentare pentru proiectul de buget rectificativ numărul 2. mai ales din partea Comitetului Economic și Social și al Comitetului Regiunilor. Ați primit aceste documente în scris în dosarele dumneavoastră. Ultimul punct. Da. N-am putut să adoptăm punctul domnului Silvestri ieri, acum aveți un minut la dispoziție, pentru că atunci când v-am dat cuvântul nu mai erați în sală. Aveți cuvântul acum. Da. Vroiam să fac uh, o referire la reuniunea care a avut loc la Strasburg în ce privește politica de comunicare și E adevărat că uh, activitățile comisiei noastre și întâlnirile cu comisia au fost uh, de-a dreptul decimate din cauza vulcanului și doamna Reding era în plen prezentă, iar Consiliul era reprezentat de domnul Lopez Gariga. Și domnul Oliver Castel reprezenta viitoarea președinție belgeană. La această reuniune, la acest dialog tripartit, am vorbit, cum spuneam, despre politica de comunicare, dar chiar dacă nu toată lumea uh, nu era prezentă, totuși am reușit să degajăm patru priorități. Colegiul a adoptat pe 31 de martie programul său de lucru uh, care s-a concentrat pe patru priorități. Ieșirea din criză, uh, o piață de ocupare sustenibilă în Europa, sprijin acordat cetățenilor și dezvoltarea unui program extern ambițios și modernizarea instrumentelor europene și a pieții muncii. În ce privește politica de comunicare pentru anul 2010, există aici trei arii prioritare, Scopul principal este să se stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă. E clar că 52%, 52% din cetățenii europeni sunt preocupați de uh, efectele crizei și uh, mai mult de 40% se așteaptă la o soluție europeană. Le mai pasă și de stabilitatea europeană, de noul proiect de supraveghere europeană, de proiectul Europa 2020 pentru a avea o creștere economică inteligentă. Un al doilea punct, cum să faci să funcționeze tratatul de la Lisabona în interesul cetățenilor. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului s-a uh, a apărut nevoia de a explica cetățenilor cum poate acest tratat să-i ajute în viața de zi cu zi. Și ce înseamnă în acest nou context să fii cetățean european, indiferent de statul membru din care uh, ești resortisat. Apoi, avem nevoie de o democrație directă și reprezentativă în care cetățenii se poate să fie implicați. Apoi, Aplicarea tratatului de la Lisabona trebuie să fie garantată în toate statele membre și să se țină cont de toate sensibilitățile naționale. În fine și uh, închei pentru că am depășit minutul care mi-a fost acordat. Mă simt uh, vinovat de două ori, trebuia să fiu prezent ieri și, cum vedeți, mă fac vinovat de două ori pentru că ieri am fost absent și astăzi vorbesc mai mult decât mi s-a spus. Deci, cum spuneam, ultimul lucru cu privire la energie, majoritatea cetățenilor europeni, inclusiv colega noastră Helga Trupel, prima dintre toți, deci cetățenilor le pasă de energie și de emisii și consideră că sectorul nostru industrial nu face suficient de multe lucruri pentru a lupte, lupta împotriva schimbărilor climatice și ei consideră că lupta împotriva schimbărilor climatice poate să aibă un impact pozitiv asupra economiei. În urma conferinței de la Copenhaga, politica de comunicare ar trebui să explice mai bine opiniei publice care este acordul global, care sunt datoriile noastre față de țările în curs de dezvoltare, uh, cum putem să folosim mai bine sistemul de schimburi cu emisii de carbon și care ar fi avantajele unei uh, energii mai uh, verzi. Asupra acestui aspect și tranziția la economie cu emisii mai scăzute, eu cred că aici am putea cheltui tot bugetul Comisiei uh, și al Parlamentului și poate și al Consiliului și chiar să dublăm acest buget ca să explicăm cum cum putem să reducem uh, emisiile de carbon ale um, um industriei, dar degeaba cheltuim așa de mult bani pentru comunicare, când eu atunci când mă întorc în regiunea mea, oamenii îmi spun, nu puteți să vorbiți despre așa ceva când aveți două sedii și vă deplasați în fiecare lună și cheltuiți atâția bani și emiteți așa de mult dioxid de carbonie, unul nu reușesc să explic cum putem să spunem una și să facem alta. Dar așa cum se spune, uh, Poate că e vorba despre o dogmă, la fel ca religia catolică, dar poate că nu așa stau lucrurile. Conchid spunând că în ce privește politica de comunicare a Comisiei, ea va fi orientată în funcție de cerințele grupurilor politice reprezentate în diferitele state membre. Și de asemenea vor trebui țintite femeile și tinerii. În sfârșit, încheiere, noutatea din această întâlnire a fost accentul pus la comunicarea la nivel local.